Uh, I am very sorry to tell you that you should stop kissing. Îmi pare rău să întrerup uh, uh, regăsirea după vacanța de vară. Văd că vă îmbrățișați, dar din păcate trebuie să ne începem activitatea. Uh, bun venit uh, din nou la treabă. Vă sărut pe toți, spune președintele, cu excepția vizitatorilor, spune președintele. Avem ordinea de zi. Sper că ați uh, petrecut vacanțe foarte plăcute. Majoritatea de, dintre dumneavoastră în țara dumneavoastră nu v-ați deplasat și așa mai departe. Trecem acum însă la ordinea de zi. Primul punct de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt alte observații, ea e considerată adoptată fără modificări. Văd că nu sunt obiecții. La comunicările președintelui, Am uh, spus ce aveam de spus uh, înainte de acest punct. Uh, trecem acum la punctul 3, normele de drept civil privind robotica. E vorba despre un subiect foarte important. Avizul ITRE e menit să îmbunătățească raportul jurii cu privire la normele de drept civil privind robotica. Robotul va prezenta poziția Parlamentului Uh, în legătură cu reglementarea acestui uh, domeniu care crește uh, vertiginos, astfel încât Europa să își poată menține poziția extrem de performantă în domeniul roboticii. Uh, știm că e un subiect care este de competența ITRE. De fapt, noi considerăm că suntem cei mai competenți în acest domeniu. Bineînțeles că normele de drept civil privind robotica sunt de competența Comisiei Jurii, însă aproape totul e de competența exclusivă a Comisiei noastre, precum uh, politica industrială, folosirea roboților în spațiu, uh, digitalizarea, problemele sau chestiunile de telecomunicații, precum și politica de inovare. Atunci uh, când uh, spunem uh, digitalizare, telecomunicații și așa mai departe, mm, ne apropiem de domeniul fostului raportor, care nu a fost menținut și pentru acest raport. Raportorul pentru normele de drept civil privind robotica este doamna Calas. Caia, îți dau cuvântul ție înainte, prima după vacanță, pe acest subiect al normelor de drept civil privind uh, robotica. Ai cuvântul. Mulțumesc, uh, mulțumesc uh, pentru că puneți această presiune pe umerii mei. Mă bucur însă să mă întorc după vacanță. E vorba despre robot și inteligență artificială și cred că Uh, extinderea acestui domeniu trebuie să fie prioritatea noastră și nu temerile sau angoasele uh, legate de acest domeniu. Au fost publicate foarte multe cărți uh, legate despre robotică și sfârșitul omenirii care nu fac decât să instige și să agraveze fricile pe care oamenii le au. Nu s-a spus încă suficient, însă, după părerea mea, despre legătura sau îmbunătățirea potențialul Uh, acestei relații între oameni și roboți. Uh, aș uh, dori să vă spun că echipele mixte roboți-oameni pot fi cu 85 mai productive decât dacă ele sunt formate exclusiv din oameni sau din roboți. Sigur că mai există și alte rezultate în funcție de studii, dar ideea este că trebuie să cooperăm, să ne axăm pe cooperarea cu roboții. și nu să ne înlocuim sau să înlocuim omul cu robotul. Trebuie să uh, uh, îndepărtăm uh, barierele în calea extinderii robotici în Europa, având în, deve, în vedere robotică, având în vedere potențialul acestei industrii. Deci trebuie să avem linii foarte clare pentru această creștere viitoare. E foarte clar că nu va exista creștere în acest domeniu dacă nu există infrastructură digita- digitală sau conectivitate. Uh, roboții vor putea funcționa în mod uh, autonom doar dacă există un flux de date foarte performant și deci uh, trebuie să ținem cont și de activitatea noastră în ceea ce privește spectrul radio și revizuirea telecom. În ceea ce privește datele, aș dori să rog Comisia să se referă la chestiunile de protecție vieții private, cybersecuritate, date, dar și uh, chestiunile legate de open access. Uh, datele uh, vor uh, deveni tot mai importante odată cu uh, creșterea folosirii roboților și trebuie să ne asigurăm că uh, datele nu rămân blocate în sisteme private. Un ultim aspect, la, la raportul jurii există o anexă aproape exhaustivă în legătură cu ceea ce ar trebui să conțină acest text legislativ. Și de aceea, în recomandările mele, eu amenințesc că aceste reguli complexe nu vor face decât să năbușă inovarea. Trebuie să lăsăm inginerii, experții să uh, dezvolte un cod etic în acest domeniu, trebuie să lăsăm și sectorul privat uh, să, mm, să, să dezvolte aceste uh, sisteme performante de licențe. E singurul mod în care putem permite Europei să rămână competitivă în acest domeniu al roboticii și al uh, inteligenței artificiale. Aș dori să vă spun că avizul uh, se axează pe competențele ITRE ale comisiei noastre și sperăm ca el să fie preluat în uh, avizul jurii. Mulțumesc și aștept cu nerăbdare cooperarea noastră în acest domeniu. Mulțumim! Mulțumim pentru această intervenție. Trecem acum la raportorii alternativi. În numele grupului PP Domnul Boni. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, Aia, pentru prezentarea de introducere, mulțumesc și pentru cooperare. Am uh, început uh, deja cooperarea chiar înainte de vacanță. Câteva aspecte. În primul rând, trebuie să recunoaștem că dezvoltarea tehnologiei robotice uh, vorbește despre o relație sau presupune o relație între oameni și roboți. În al doilea rând, educația, cercetarea, dezvoltarea și formarea, toate aceste activități uh, în acest domeniu al uh, roboticii reprezintă o parte foarte importantă a economiei uh, inovării. În al treilea rând, Europa trebuie să facă față acestei provocări uh, a unei comunități uh, bazate pe cunoștințe în care IMM-uri, start-up-uri și companii mondiale pot coopera pentru a uh, crea aceste tehnologii robotice performante la nivel mondial. Uh, un deci, obiective strategice foarte importante pentru noi sunt uh, uh, principiile liberale. Apoi, uh, IMM-urile și startup-urile reprezintă un, au un rol foarte important în acest peisaj al roboticii. Ele stimulează inovarea, intervin în lanțul valoric, deschid noi piețe și ocupă nișe cu produse de valoare. Parteneriatele public-privat vor uh, stimula uh, inovarea. Instrumentul dedicat uh, IMM-urilor din strategia UE 2020 uh, va permite parteneriatelor public-privat în domeniul roboticii. În al cincilea rând, consider că tehnologiile robotice pe termen mediu vor avea un efect negativ asupra uh, unor uh, domenii precum uh, agricultura, securitatea, utilitățile și sănătatea. Uh, și, în fine, cred că în domeniul medicinei roboții pot continua să uh, efectueze Uh, activități repetitive, precum uh, chirurgia robotică. Ele, roboții pot uh, aduce un sprijin foarte important în spitale, de exemplu, și pot contribui la ameliorarea corpului uman. Deci, problema e cum putem să tratăm fluxul de date între roboți și medici, de exemplu, sau personalul medical. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Martina Werner, în numele socialiștilor. Danke, Herr Mulțumesc, domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi, doresc să mulțumesc doamnei Calas pentru acest proiect de raport uh, foarte compact. Sigur că uh, putem să imaginăm și alte direcții înspre care robotica ar putea să se dezvolte. Roboții transformă datele digitale în activitate fizică și robotica este strâns înrudită cu eforturile de industrializare. Există foarte multe provocări, există uh, o infrastructură digitală care se dezvoltă, dar și efecte asupra forței de muncă umane indiferent uh, în ce direcție va evolua această tehnică, se vor reduce locurile de muncă sau nu, trebuie să ne gândim la performanțele tehnice ale roboților și din acest punct de vedere cred că uh, putem să aducem uh, completări raportului. După aceea, siguranța cibernetică trebuie avută în vedere, pentru că, mai ales pentru IMM-uri, dezvoltarea roboticii înseamnă provocare, inclusiv în ce privește datele care trebuie să fie um, confidențiale și uh, să se garanteze confidențialitatea datelor și din acest punct de vedere trebuie să vedem care va fi perspectiva pe plan european. Să ne gândim și la dimensiunea națională, pentru că în Germania uh, există un producător chinez care uh, este foarte uh, prezent uh, pe piața noastră și a creat emoții puternice din acest punct de vedere, pentru că, iată, o stat cum este China a recunoscut și importanța strategică a roboților. Eu cred că și în acest punct de vedere trebuie să dezvoltăm o strategie industrială care să uh, respecte rolul acestui domeniu foarte important, inclusiv know-how-ul, menținerea locurilor de muncă în Uniunea Europeană trebuie să fie avute în vederea noastră și amendamentele mele se vor concentra pe aceste aspecte evocate de mine. Mulțumesc foarte mult pentru colaborare. Uh, Neoclis Silichiotis. Mulțumesc. Domnul Silichiotis în numele GUE, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc uh, doamnei Calas pentru tot uh, ce a făcut uh, pentru acest raport, pentru acest aviz și pentru cooperarea foarte bună pe care am avut-o. Roboții mm, vin cu tot felul de perspective pozitive pe termen mediu și lung, dar e clar că, din punctul de vedere al grupului nostru, lucrurile nu vor fi perfecte. Trebuie să uh, ținem cont de impactul roboticii asupra societății în general. Uh, roboții pot ajuta menținerea uh, nivelului de trai, de exemplu. Pot permite mai multă prosperitate. E clar că roboții de asemenea pot crea sau genera noi locuri de muncă. Ceea ce Uh, va permite și uh, nivelul nostru de competențe sau de abilități. Dar trebuie să ne asigurăm că și anticipăm uh, lacunele cu care ne confruntăm în domeniul economiei reale, mai ales în cadrul Uniunii Europene, în care am asistat la această dezindustrializare inovarea în domeniul roboticii ar putea să uh, contracareze acest fenomen, am putea să reindustrializăm astfel Europa. Trebuie de asemenea, trebuie să ținem cont și de uh, situația IMM-urilor și de nevoile lor specifice, pentru că întotdeauna există un uh, pericol în astfel de domenii. S-ar putea ca ele să nu aibă, să nu aibă um, resursele financiare necesare pentru a face pasul înspre acest uh, sector uh, cu mult potențial. Deci trebuie să evităm uh, să facem greșeli previzibile. S-ar putea ca să se piardă și locuri de muncă Uh, datorită introducerii roboților. Un alt aspect foarte important îl reprezintă protecția uh, datelor private, dar cred că, într-adevăr, oportunitatea uh, pe care ne oferă robot, robotica este foarte mare. Și tot ce merge în acest domeniu se va bucura de sprijinul nostru și vom înainta mai multe amendamente în acest sens. În numele grupului EFTD, domnul Dario Campuranu. Mulțumesc, domnule președinte. Noi uh, sprijinim uh, acest aviz, însă considerăm că Comisia ITRE trebuie să pună accentul pe uh, înființarea unei agenții europene dedicate roboticii, având în vedere consecințele posibile asupra industriei din Europa ale roboticii. Credem că regulile juridice în acest domeniu trebuie să țină cont de piața unică digitală și de regulile care uh, domnesc uh, pe această privață. Protecția vieții private, de asemenea fluxul de date, interconectivitatea care trebuie să se dezvolte. Iată aspecte foarte importante din punctul nostru de vedere. În ceea ce privește avizul Comisiei Jurii, noi uh, considerăm că roboții ar putea genera noi locuri de muncă, dar ar putea și uh, distruge locuri de muncă. Deci credem că ar trebui să uh, creăm un sistem de asigurări, uh, de uh, responsabilitate uh, civică. Și ar trebui să înființăm o rețea Uh, socială pentru a ajuta pe cei care și-ar putea uh, pierde locul de muncă datorită uh, roboților. E un, spun, un aspect foarte important pentru noi, Comisia ITRE. Mulțumim! Doamna Barbara Capel, acum în numele grupului ENF. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu partajez punctul de vedere exprimat de doamna Calas că acest uh, raport pentru juri nu trebuie să fie foarte complex, pentru că ă, dacă intrăm în amănunte, trebuie să ne referim la evoluțiile tehnologice, să, să recurgem la experți, să ținem seama de progresele făcute în acest sens și să ținem seama de reglementări. Deci, nu trebuie să determinăm o împiedicare a ă, reglementărilor. În ce privește proiectul de la uh, Comisia Juri uh, este ideea că uh, trebuie să fie înființat un registru al roboților care eventual după aceea să ducă și la plăți pe plan social în numele roboților. Mie mi se pare că se merge prea departe dar uh, avizul Comisiei ITRE în ce privește robotica, cred că este important pentru că Europa pe plan uh, mondial uh, joacă un rol de pionerat. 25% este contribuția europeană în domeniul roboticii și eu cred că acest procentaj ar merita chiar să fie um, amplificat pentru reindustrializare. Iar colaborarea cu concernul chinez al industriei germane nu a fost întâmplător. Nu întâmplătoare. Trebuie să ne gândim că și uh, producția japoneză uh, în domeniul roboticii este importantă și, uh, și intenționează și producătorii de roboți din Japonia să își dubleze uh, Eh, până la urmă în următorii 5 ani producția. Există eh, deja eh, roboți de asemenea care sunt produși în Corea de Sud și în Japonia și înțelegem cât de important sunt roboții pentru procesul de reindustrializare a Europei și în sensul o colaborare unei colaborări între om și uh, mașină, între om și inteligența artificială. Să ne gândim uh, din acest punct de vedere la uh, progresele realizate de industria auto. Eu cred că până la urmă piața muncii va avea de câștigat Now I open, uh, um... Mulțumesc foarte mult. Am și o listă cu alți colegi care s-au scris la cuvânt. Domnul Schaffhauser. Domnule președinte, câteva observații în legătură cu acest proiect de uh, raport. Nu uh, am putut să-l studiez în detaliu, dar uh, vreau să mă refer la importanța pe care uh, roboții uh, o vor juca, pentru că uh, programarea lor se va face prin intermediul uh, cloudului și atunci formulele vor fi simplificate. Asta va permite și o uh, multiplicare a sarcinilor pe care roboții le vor executa. Deci apare o problemă din perspectivă industrială și anume criptarea datelor și uh, confidențialitatea datelor. E vorba de procese industriale și uh, trebuie ca uh, datele să poată fi păstrate confidențial în raport cu ideea de open data. Iar în legătură cu valoarea adăugată a fabricării roboților, să ne gândim că Amazon um, a investit câteva zeci de miliarde în acest domeniu, iar chinezii de asemenea fac din dezvoltarea roboticii o prioritate. Dacă nu vom acționa la fel, vom risca să pierdem competitivitatea pe piața mondială în viitor. Robotica poate constitui o oportunitate de reindustrializare. Trebuie să uh, valorificăm această oportunitate, altfel uh, vom ajunge într-o situație catastrofală. Mă gândesc uh, la situația Franței. Nu am atins în clipa de față progresele din Germania și Cred că, din acest punct de vedere, activitatea din Germania eh, este dublă față de cea din Franța, deși Franța nu este un elev slab al Europei. Deci, eh, în clipa de față, ar fi nevoie de, de asemenea de investiții la nivelul miliardelor pe care noi, în clipa de față, nu eh, le deținem. Președintele, mulțumesc foarte mult. Ați ridicat uh, o problemă interesantă. Poate că Comisia Europeană va răspunde în scris la întrebarea dumneavoastră, pentru că în clipa de față nu avem reprezentanți uh, din partea Comisiei care să fie experți în acest domeniu. Dar Sper că veți primi un răspuns în scris, iar acum, în final, dau cuvântul doamnei raportor pentru concluzii. Vă mulțumesc foarte mult, stimați colegi, pentru uh, comentarii. O chestiune asupra căreia doresc să mă refer, pentru că mulți dintre dumneavoastră ați făcut trimitere la relațiile de muncă și recunosc că este o chestiune foarte importantă când vorbim despre robotică, dar există și un aviz din partea Comisiei de Ocupare uh, care urmează să fie elaborat pe acest subiect. Și uh, eu cred că uh, este o chestiune, de fapt, mult mai amplă pentru că uh, trebuie să ne gândim uh, la relațiile de muncă la modul general. Dacă ne dorim uh, păstrarea locurilor de muncă, studiul demonstrează că 50% um, din copiii care se nasc acum nu vor lucra în profesiile pe care le cunoaștem noi în clipa de față. Deci, uh, până la urmă, și din uh, punct de vedere al colaborării dintre roboți și uh, oameni, s-ar putea să se nască noi profesii. Sigur că poate că nu este cea mai înțeleaptă atitudine să încercăm să păstrăm activitățile și profesiile așa cum le cunoaștem în clipa de față. Dar Comisia Empel se va ocupa în amănunt și de aceste aspecte nu țin neapărat de competența noastră. Noi trebuie să ne concentrăm pe problemele industriale. Iar în ce privește eh, securitatea cibernetică, da, este o chestiune foarte importantă, pentru că este vorba de inteligența artificială care va stoca până la urmă foarte multe date. Și a existat și, eh, și eh, un raport al Comisiei Jurii. Dar eu nu știu dacă există în clipa de față agenții sau organizații uh, care pot să analizeze în amănunt toate aceste aspecte. Eu uh, aștept uh, cu interes propunerile dumneavoastră de amendament și mă bucur că vom putea colabora pe marginea lor. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc foarte mult doamnei raportor, dați-mi voie să spun că termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 8 septembrie, orele 12. Deci, peste trei zile. Votul în ITRE pe 10 noiembrie, în Comisia de Fond Jurie 29 noiembrie. Și va trebui să uh, votăm pe 10 noiembrie pentru a putea uh, avea un impact și asupra votului final din Comisia Jurii. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la punctul următor, care este punctul uh, numărul 4. Este vorba de uh, subiectul spre o convergență economică regională în Uniunea Europeană. Este un pilot proiect propus de Comisia ITRE în cadrul bugetului pe 2015. Să vedem care sunt rezultatele acestui proiect este unul din cele opt uh, proiecte pilot uh, pe marginea uh, bugetului pentru 2015. Dați-mi voie să spun câteva cuvinte, să vă amintesc, stimați colegi, că dorim să analizăm în amănunt acest pilot proiect, să vedem, deci, cum s-a evoluat spre o convergență economică regională în Uniunea Europeană. Parlamentul a avut posibilitatea să prezinte anual un uh, pilot proiect uh, care să fie finanțat din bugetul anual. Deci este o mare posibilitate de care beneficiem și uh, Prezentarea este importantă pentru ITRE pentru că demonstrează cum se dezvoltă un pilot proiect din momentul în care a fost uh, propus și votat în ITRE până la uh, momentul de față. Uh, și să vedem cum poate fi dezvoltat de către cei care sunt implicați care este obiectivul principal al proiectului. Dorim să consolidăm cooperarea între diversele clastere regionale, centre uh, regionale și să consolidăm cooperarea în schimbul de bune practice pe plan transfrontalier, mai ales uh, între IMM-uri, uh, între regiunile uh, mai dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate. Deci, Ideea este de convergență. Acesta este obiectivul principal. Acest proiect eh, pilot este condus de două companii și reprezentanții acestor companii sunt prezenți astăzi în comisia noastră și aș dori să vă dau cuvântul. Domnul Ion Guaș Corominas de la Centrul Tehnologic Eurocat din Catalonia, deci din Spania, manager pentru programe publice în Barcelona. Eurocat oferă uh, consultanță în domeniul serviciilor, dar și în dezvoltarea uh, în domeniul cercetării tehnologice. Importantă este abordarea multidisciplinară și multinațională. Este vorba despre o echipă de cercetători care lucrează în peste 100 de proiecte sectoriale. Un număr mare de proiecte. Vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult. That's Thank you. Well, thank you very much. Mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați oferit ocazia să vorbim despre situația actuală a acestui proiect pilot. Ce doresc eu să fac este să vă prezentăm pe scurt acest proiect pilot și după aceea colegul meu, domnul Gottschalt, va completa. Când am uh, fost invitați să vă facem propuneri, noi ne-am gândit la uh, formulele de împărtășire a bunelor practici uh, să vă vorbim despre ce este vorba. Dorim să implementăm uh, tehnologia um, de uh, manufacturare în Europa într-o formulă durabilă să vedem care sunt companiile uh, implicate. Deci, background-ul se bazează pe doi piloni. Unul este utilizarea tehnologiei și inovației uh, ca instrumente de stimulare a creșterii economice în Europa și a regiunilor și celălalt este inițiativa uh, legată de uh, specializare regională inteligentă. Partenerii sunt uh, Catalonia, Lombardia, uh, după aceea Pas de Calais uh, și uh, alți parteneri. Care sunt uh, problemele metodologice pe care ne axăm? Este vorba un plan de investiții prin acțiuni interregionale comune, și ce am constatat? Este nevoie să definim parteneriatul, care este un parteneriat al regiunilor, al tehnologiilor folosite de clustere regionale. Și nu vorbim despre regiuni, ci despre modul în care operăm cu noile tehnologii și după aceea cum să identificăm configurarea acestor uh, tehnologii în regiunile existente și uh, recurgând la legislația existentă și am ajuns la o listă de constatări, dezvoltarea unor infrastructuri interconectate pentru servicii, Există un model de susținere a inovațiilor, după aceea un sistem de configurare a serviciilor pentru ca toți să opereze cu aceleași instrumente, pentru a partaja uh, tehnologia uh, prin toate regiunile și după aceea pentru a dezvolta noi modele de finanțare, ceea ce este situația actuală, mai ales pentru IMM-uri. Deci facem eforturi din acest punct de vedere și după aceea de a avea un plan specific de comunicare. Aceasta este situația actuală și um, vom ajunge la finele acestui an la finalizare. Care sunt concluziile la care am ajuns după șase luni? Um, trebuie să ne gândim că există uh, centre uh, tehnologice care uh, au asemănări, dar în același timp există nevoia de îmbunătățire în activitatea clusterelor și a IMM-urilor uh, pentru a stimula um, parteneriatele între IMM-uri uh, și pentru implementarea strategiilor inteligente de specializare pe plan regional. Noi recomandăm de asemenea că eh, există și o mai bună eh, implicare a celor părților direct interesate eh, în baza agențiilor regionale de dezvoltare, a asociațiilor industriale, pentru că oferă soluții comune IMM-urilor. Și după aceea, Centrele tehnologice uh, au tendința să ofere servicii similare pentru toate tipurile de companii. Deci nu există programe speciale pentru IMM-uri. Trebuie să rezolvăm eventual această problemă pe viitor. Și nu în ultimul rând, mecanismele regionale de finanțare pentru susținerea inovațiilor în IMM-uri, în multe uh, cazuri uh, nu sunt prevăzute în cooperarea interregională. Acestea sunt câteva din concluziile la care am ajuns noi, uh, dar ne aflăm la jumătate de perioadă am dispus de 5 minute, poate că am depășit puțin timpul. Speak applause for your speech. Mulțumim, mulțumim foarte mult pentru această prezentare și faptul că sunteți capabili să vedeți niște litere atât de mici pe ecran. Și trecem acum la următoarea prezentare din partea Inside Bavaria. Domnul Gottschalk este director la această entitate care se găsește în Obernburg, în Bavaria, în Germania și oferă servicii de management și de proiectare și de planificare. Insight Bavaria este o inițiativă din partea clusterului chimic Bayern. De fapt, reconstituie o rețea de întreprinderi și companii și institute de cercetare din industria chimică din Bavaria. Și această rețea se um, referă la um, se axează pe problemele cu care se confruntă industria chimică, dar și alte industrii, uh, alte sectoare industriale și cooperează cu actori locali și regionali uh, peste tot în lume. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Noi ne confruntat cu provocarea și anume că avem trei parteneri în Europa, unul în uh, țările de jos, unul în Bavaria și ideea a fost să găsim o, un lans de valori comun pentru toate aceste regiuni și să vedem dacă suntem în măsură să facem acest lucru și putem transpune acest model și în alte regiuni dacă reușim, pentru că avem cu toții exact aceleași provocări, pentru că ne aflăm într-o lume globalizată. Am vorbit despre proiecte de investiții, spre exemplu cu parteneri chinezi, acum două săptămâni. Am avut ocazia să merg în Finlanda. Sunt foarte multe informații. Mi s-a spus, de asemenea, că aeroport, aeroporturile sunt foarte aglomerate și că uh, va trebui să așteptăm. E vorba de um, specializare, dar trebuie să definim regulile jocului în această lume globalizată. Uitați-vă la această specializare, strategie de specializare inteligentă și felul în care vom fi în măsură să realizăm concret acest lucru. Dacă să analizăm lanțul de valori în aceste trei regiuni, ar trebui să punem accentul pe specificitățile fiecăruia. Țările de jos pot veni cu anumite substanțe și produse chimice acestea pot fi utilizate și pot, trebuie să vedem care sunt aplicațiile industriale ce pot uh, rezulta și să vedem în ce condiții acestea pot fi utilizate. Și dacă avem un model sustenabil, atunci putem să uh, discutăm despre acesta cu China sau cu alți parteneri, cum ar fi SUA. Trebuie să vedem care sunt aplicațiile, care sunt sectoarele, cum putem avea un lanț de producție cât mai eficient și pentru fiecare lanț de valoare trebuie să analizăm și să vedem despre ce tehnologie discutăm. Dacă discutăm despre materii prime de bază, dacă discutăm despre capacități de producție, care sunt piețele pentru aceste produse. Dacă totul există și funcționează, perfect. Și atunci putem promova un astfel de produs. Dacă nu există aceste elemente de bază, atunci lăsați o baltă că nu va funcționa. Dacă un singur element lipsește din întregul lanț, atunci acesta s-ar putea să pună sub semnul întrebare investițiile. Și aici putem veni cu propuneri. spre exemplu, uh, serviciile de proiectare și de imprimare a unor produse în tridimensional. Acestea pot fi utilizate în domeniul medical, spre exemplu. Am avut diferite solicitări în acest sens. Și dacă există imprimantele necesare, atunci da, putem să avem un adevărat lanț de valori care pleacă de la uh, materii prime și ajunge la un produs finit. Și am încercat să identificăm diferitele verigi care intervin. Iată care sunt rezultatele noastre după câteva luni de analiză. Există proiecte investiționale. Despre de ce avem nevoie? Avem nevoie de investiții, avem de investitori în domeniul industrial. Aceștia trebuie să vină și să activeze posibilitățile de investiții. Și întrebarea este care este sprijinul pe care îl putem oferi. Există investitori în China, există investitori din partea SUA, există investitori din Uniunea Europeană. Cine altcineva poate interveni? Cine, poate, cine pot fi clienții? Cine pot fi consumatorii produsului respectiv? Ideea este că trebuie să înțelegem acest lans de valoare. Și toate aceste elemente trebuie să fie publice, să fie disponibile pe internet, să fie consultabile și accesibile online. Totul funcționează ca o, un angrenaj. Ideea există, există mașini, există mașini, există o propunere investițională și aceasta trebuie transpusă în fapt. Și să sperăm că acest lucru ne va permite să obținem investițiile de care avem nevoie din aceste țări terțe, dar și investiții din partea Uniunii Europene. Acum, e vorba de un lans de valoare care este accelerat astfel și nu vrem să facem asta pentru Uh, doar pentru materii prime, ci pentru toate sectoarele specializate. Acum, ce ne lipsește până în prezent este ca această să existe combinația necesară cu investitori, cu oamenii cu care putem discuta, cu cei care până în prezent au investit probabil în concepte nu neapărat de succes în alte domenii, în alte sectoare. Dacă le putem demonstra că există o posibilitate de investiții în uh, tehnologii de tip cluster, și că există și o perspectivă economică, atunci putem cere o investiție, spre exemplu, de 10 uh, milioane de euro, așa cum se investește, spre exemplu, într-un proiect în China. Putem avea acest lucru aici în Europa, dar pentru asta e nevoie de un business plan. Și dacă reușim să facem acest lucru, acesta va deveni un instrument foarte puternic, nu numai pentru Comisia Europeană, ci și pentru sectorul industrial chimic atare. Președintele, mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru faptul că v-ați încadrat perfect în timp. Și acum aș vrea să ascultăm și opinia colegilor noștri în partea Parlamentului European. Mai întâi domnul Maragal, care a fost unul dintre acei deputați care a lansat acest proiect pilot. A lansat proiectul pilot TREC în Comisia E3. Din câte știu, dumneavoastră vreau să ne arătați și noastră câteva diapozitive, da? Bun, vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Chair. Thank you, President. I think we, we could, I, I... Mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt sigur că toată lumea poate vedea și înțelege acest uh, diapozitiv. Dar Ceea ce demonstrează el este relația care există între costurile de uh, muncă și productivitate în fiecare din statele membre ale Uniunii Europene în anul 2015. Deci vedeți relația care există între aceste valori conceptuale. Dați-mi voie să vorbesc în limba spaniolă, deci. Mai întâi aș dori să mulțumesc Comisiei Europene, Direcției Generale Creștere, pentru această inițiativă și pentru faptul că au înțeles și au promovat și au acceptat acest proiect pilot. Și în al doilea rând, aș dori să mulțumesc uh, protagoniștilor acestui proiect, care invitațiilor noștri, uh, domnului uh, Gottschalk și domnului Guaș din partea Inside Bavaria și din partea Eurecat. Pentru că e clar că nu e ca din întâmplare că aceste două regiuni au clusterele cele mai uh, uh, puternic dezvoltate. E vorba de țări puternice care au avut inițiativa de a paria pe aceste concepte inovatoare. Și Aș dori, domnule președinte, și voi termina imediat să spun că acest proiect pilot TREC, pe care l-ați putut constata prin diferitele uh, diapozitive ce au fost prezentate, are sens doar dacă suntem capabili să-l modificăm și să-l adaptăm dar, pentru început, e nevoie de o, o, o, o, mai întâi o sistematizare a ideilor, în așa fel încât să putem să-l preluăm din acele regiuni care sunt mai dezvoltate, mai avansate din punct de vedere industrial și, ulterior, să poată fi transpus în alte regiuni care astfel să aibă posibilitatea să dobândească aceste competențe pentru a putea îmbunătăți productivitatea. Despre ceea ce discutăm noi aici este faptul că de, în fond, soluția pentru Europa nu e neapărat doar o reducere, nu rezidă doar într-o reducere a salariilor, ci să pariem pe o politică industrială care să includă cercetarea, inovarea, noutățile din punct de vedere tehnologic și transmiterea acestor cunoștințe către acele regiuni care trebuie să uh, le preia și să le integreze în obiectivele lor de dezvoltare în acele sectoare care pot fi uh, producătoare de valoare în Uniunea Europeană. Acesta este conținutul acestui proiect pilot. Aceasta este ideea principală. Deci întrebarea este care este politica principală, industrială care de mulți ani de zile lipsește Uh, în Europa. Cum vom avea această politică industrială? Cum vom putea rezolva acest paradox european? Cum vom pune capăt diferențelor care există, pe de o parte, în regiunile unde există excelență de cercetare și de inovație și, pe de altă parte, regiuni în care nu există niciun fel de capacitate de investiție nici în cercetare, nici în inovare? Aici este problema noastră europeană și să sperăm că succesul acestui uh, proiect va fi o, un învățământ pe care îl putem trage și care să fie util nu numai partenerilor noștri, dar și partenerilor Uh, Parlamentului European. Mulțumesc! Domnul președinte, mulțumesc foarte mult, stimate coleg. Și întrebarea mea este ce se întâmplă cu acele țări care nu figurează pe uh, slide. Unde se află? Dacă nu mă șer, măcar 10 din ele nu figurează în uh, tabelul acela, uh, în lista de țări membre. Aveți un răspuns? Well, uh, we've got a plot Văd că avem 18 sau 19 state membre. Unde sunt restul? La asta mă refer. Se află în altă parte undeva în tabel, pe un alt slide? Dacă nu mă, dacă nu mă așel, figurează toate. Pentru că datele se referă la cele 28 de state membre. Sunt date care vin de la Eurostat. Sunt date absolut oficiale pe care le-am folosit pentru acest tabel. Dar poate că ar putea și ar trebui să fie defalcat pentru fiecare stat membru în parte, nu? Ok. Uh, different. Maybe different plot that I've got here. A, poate că o imagine diferită de ceea ce am primit eu aici pe hârtie. Bun, mulțumesc. Intervine domnul Maragal. Da, îmi cer scuze, domnule președinte. Dar dacă doriți, pot să vă furnizez toate tabelele și tot, tot studiul. Președintele, mai dorește să mai intervină cineva? Bun, dacă nu, atunci am să rog pe domnul Tokarski din partea Comisiei Europene. Director general la Direcția Generală Creștere pentru a face câteva comentarii. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru șansa pe care o acordați Direcției Generale Creștere să vină să comenteze pe acest studiu. Vreau să mulțumesc Comisiei ITRE pentru sprijinul exprimat pe față de aceste două proiecte încă din prima zi și vreau să mulțumesc în mod special uh, stimatului deputat domnul Maragal pentru contribuția sa. Sunt proiecte care acum funcționează foarte bine, au fost lansate și sunt în curs de desfășurare. Și aș vrea să vă fac o scurtă prezentare. Aș sublinia faptul că aceste două proiecte uh, sunt pentru noi un instrument pentru a putea îmbunătăți abordarea noastră față de clastere. Și pe baza acestor două proiecte pe care le-am pus la punct, am reușit să dezvoltăm noi activități și am, care vor începe în cadrul COSME în 2017 și vom pune la punct și un parteneriat de sprijin pentru clastere și pentru investiții inteligente, tocmai pentru a relansa creșterea și pentru a relansa activitatea IMM-urilor de tip cluster. E vorba de noi activități din Uniunea Europeană, strategiile de specializare inteligentă și acestea ne vor permite să reproducem în diferite feluri aceste două proiecte pilot. Și vom lansa un apel pentru manifestare de interes pentru a pregăti astfel de proiecte uh, de tip cluster aceste parteneriate demonstrează că putem implica centrele de tehnologice, putem implica IMM-urile, putem avea planuri de investiții de tip clustere pentru a tări țesutul uh, industrial. Și în, vor fi înscrise în bugetul COSME pentru 2017 și ne așteptăm la sprijinirea unui număr mare de clustere industriale din Uniunea Europeană în toate statele membre. Și învățământul principal pe care îl putem desprinde este faptul că trebuie să existe în aceste clastere cel puțin o regiune mai puțin dezvoltată, mai puțin avansată sau într-o etapă de tranziție care să fie cooptată în aceste proiecte. În același timp, vom încerca să implicăm mai mult și autoritățile regionale în această abordare. Și tocmai de aceea, împreună cu Direcția Generală Regio, am pus la punct o platformă pentru modernizare și pentru strategii de dezvoltare, specializare inteligentă. Și astfel, putem oferi servicii de consultanță uh, țintite, specifice, pentru fiecare tip de co- cooperare și asta ne va permite să ajungem, în fine, la parteneriatele uh, ce vor fi încheiate pe această abordare de clastere. Noi vrem să încercăm acum să facem o analiză, să vedem care sunt al- celelalte învățăminte pe, pe care le putem desprinde. Am discutat cu partenerii, spre exemplu, care au participat la aceste proiecte și am încercat să vedem cum putem face în așa fel încât clusterele care există să fie mai pertinente pe viitor, servindu-le de experiența din aceste proiecte pilot și trebuie să putem să facilităm investițiile într-un anumit tip de clustere, cum ar fi, spre exemplu, laboratoarele sau centrele tehnologice de cercetare, uh, în așa fel încât experiența aceasta să fie accesibilă și pentru alte uh, tipuri de clustere. Deci e clar că există potențial ce poate fi dezvoltat pe viitor. Mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc. Doriți să mai interveniți la finalul acestei discuții? Câteva cuvinte în încheiere? Da, câteva observații uh, și concluzii din partea experților noștri. Mulțumesc foarte mult, îmi faceți o onoare. Foarte pe scurt, pentru că vorbeați și de celelalte regiuni și beneficiile pentru alți parteneri. Instrumentele pe care le dezvoltăm uh, în proiectele noastre, dorim să fie puse la dispoziția tuturor regiunilor europene și ne bucurăm uh, de orice proiect din altă regiune europeană care ni se alătură, pentru că Ehm, orice nou uh, partener uh, ne va aduce beneficii, orice uh, clasă regională nu are cum funcționa dacă nu se extinde la nivelul Uniunii Europene. Deci, așa cum am spus, chiar de la începutul anului viitor vă vom pune la dispoziție setul nostru de instrumente. Deci, încă o dată, mulțumesc foarte mult pentru că faceți posibil acest proiect. Mulțumesc foarte mult pentru toate comentariile, pentru prezență. Ne bucurăm de faptul că uh, proiectul uh, uh, a fost lansat și că dă aceste rezultate pozitive. Mulțumesc foarte mult! Yeah, we've got a spare five minutes. Yeah. Avem încă 5 minute înainte de voturi. uh, this, dear colleagues, ladies and gentlemen. Dragi colegi, domnilor și domnilor, mm, nu prea e lume multă în sală, dar mm, nu avem ce face, trebuie să începem voturile, cu atât mai mult cu cât, uh, uite, le începem cu 3-4 minute mai târziu. În primul rând, haideți să testăm să vedem dacă merg consolurile de vot. Întrebarea mea este, uh, Vă bucurați că vă întoarceți la muncă? Vă rog să răspundeți, să votați. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Majoritatea se bucură. Foarte bine, foarte bine. Un răspuns foarte, foarte bun. Un rezultat foarte bun, nesperat de bun de altfel. Haideți să continuăm cu lista noastră de voturi. Raportorul nostru este domnul Bey, răspunderea, despăgubirile și garantarea financiară pentru operațiunile petroliere și gaziere offshore. Amendamentul 20, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 25. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? E respins. 21. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm. S-a deschis votul la 21, s-a închis votul se adoptă. 22. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Aceeași majoritate se adoptă. 23 acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Probabil că e respins. Verificăm acum amendamentul 23. I close the vote. S-a închis votul. A fost respins. Douăzeci patru acum. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 26 pentru, împotrivă, abțineri, Haideți să verificăm 26-le. S-a închis votul. Da. 27. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 28 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, haideți să verificăm. 39. 31 se corectează președintele. I close the vote. S-a închis votul. A fost respins. 32 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 33 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 36 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. 37 pentru, împotrivă, abțineri. A trebuit să mai verificăm o dată. 37 acum. S-a închis votul. Se adoptă. 38 pentru. Împotrivă. Abțineri. E respins. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Trebuie să fim neapărat siguri. Deci votăm acum amendamentul 39. S-a închis votul. Se adoptă. 40 acum pentru, împotrivă, abțineri. E adoptat cu aceeași majoritate. 41 pentru, Împotrivă. Abțineri. E respins. 42 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 43 pentru. Împotrivă. Abțineri. E respins. 44 pentru. Împotrivă. Abțineri. E respins. 45 e caduc. Pentru că 37 le-a fost adoptat. 46 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 47 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 48 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 51 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 53 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 49 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 50 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 52 pentru, împotrivă, nu sunt sigur, verifică mai bine, 52-ul. 52. S-a închis votul. Se adoptă. 54 pentru, împotriva, abținerea se adoptă, 55 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 56 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru, să, pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm verificăm compromisul 1. S-a închis votul. A fost respins. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri e respins. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri e respins. 4 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm amendamentul 4. S-a închis votul. E respins. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri e respins. 6 pentru, împotrivă, abțineri e respins. 8, 7, împotrivă, se respinge. 9, 10, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri respins. 12 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Verificăm amendamentul 12. S-a închis votul. E respins. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 11 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 14 pentru, împotrivă, abțineri, e adoptat. 15, vot prin apel nominal. S-a închis votul. A fost respins. 16 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 17 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 18 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 19 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Votul final, vot electronic. Vot electronic. Votul final. A votat toată lumea. S-a închis votul. A fost respins. Deci, nu avem un proiect de aviz din partea Comisiei ITRE în domeniul răspunderii despăgubirilor și garantării financiare pentru operațiunile petroliere și gaziere offshore. Trecem imediat la punctul 6. Vă rog să Păstrați liniștea în sală. Dacă doriți să părăsiți sala, vă rog să o faceți în liniște. Spune președintele, vă rog. E valabil și pentru domnul Carinț. Ok, so let us start. Haideți să începem. Punctul 6. Instituirea unui mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale și la instrumentele fără caracter juridic obligatoriu dintre statele membre și țările terțe în domeniul energiei. E un subiect foarte important. Această propunere de regulament face parte din pachetul securitate energetică. Deci discutăm despre acest uh, pachet uh, al securității energetice. Scopul este să consolidăm uh, piața internă în domeniul energiei. Obiectivul acestui proiect de regulament este să asigure respectarea acordurilor interguvernamentale uh, cu legislația europeană și să sporească transparența acestor acorduri, astfel încât să crească eficiența furnizării cu energie în Uniunea Europeană și să îmbunătățească și solidaritatea între statele membre. Raportorul, poate că vă amintiți, și-a prezentat raportul în luna iunie, a propus 27 uh, de amendamente și pe lângă aceste uh, amendamente ale raportorului au fost uh, depuse și 203 alte amendamente. Scopul uh, dezbaterii de astăzi este să discute aceste amendamente înainte de găsirea, deci de procesul de identificare a compromisurilor. Începem dezbaterea și după aceea raportorul nostru și raportorii alternativi pot uh, discuta sau prezenta amendamentele uh, de compromis. Raportorul pentru comisia noastră este Zlislav Krasnodebski din partea grupului ECR. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați spus, Au fost înaintate 203 amendamente. Este un număr mare, nu un număr uriaș. Am întâlnit noi și situații mai dificile decât acestea. Vom avea o întâlnire cu raportorii din umbră săptămâna viitoare la Strasburg și poate că vom ajunge la altă dată decât cea pe care uh, o știți în ce privește și amendamentele de compromis, pentru că dați-mi voie să vă amintesc Proiectul ar trebui să fie votat în comisie pe 13 octombrie. În legătură cu amendamentele, ele își propun să consolideze dreptul Comisiei de a se implica în acordurile internaționale în acest domeniu. Avem colegi care sunt mai ambițioși decât m-am dovedit eu a fi din acest punct de vedere. Dacă amendamentele vor fi adoptate, raportul uh, va uh, trece dincolo de conținutul propunerii originale uh, venite din partea Comisiei și s-a constatat că reglementările de până acum nu au fost suficiente de, suficient de eficiente. Dați-mi voi să spun că avem colegi dinspre stânga și dreapta eșichierului politic care au idei divergente vis-a-vis -vis de această problemă. În ce privește detaliile, Cred că această majoritate în favoarea controlului ex ante, nu doar în vis-a-vis -vis de acordurile internaționale între state, dar și în ce privește acordurile comerciale care decurg din acordurile interstatale, pot crea probleme și uh, ne referim inclusiv la instrumentele neobligatorii. Deci există colegi care consideră că trebuie controlate aceste documente. care nu sunt, cum spuneam, contracte între statele membre, nu sunt acorduri interguvernamentale, chiar dacă, din punct de vedere legal, valoarea acestor acorduri este egală cu cea a celor interguvernamentale. Deci, pot fi și acorduri între întreprinderi, dar uh, în cazul în care acționarii principali uh, sunt statele respective. Deci, într-o manieră similară, chiar dacă uh, nu vom beneficia de acordul Consiliului, așa cum am spus în propunerea mea, va trebui să ne limităm până la urmă doar la contractele care se referă la domeniul energetic. Și acordurile ar trebui uh, verificate în ce privește uh, modul în care corespund legislației europene și strategiei energetice. Cu o doză de optimism pot să spun că există șansa să ajungem la o soluție de compromis eh, cât mai curând cu putință. Mulțumesc foarte mult, stimate coleg, pentru prezentarea raportului dumneavoastră. Înțeleg că ați început deja să lucrați la amendamentele de compromis. Deci putem trece acum la raportorii din umbră. Din partea grupului PPE eh, este eh, domnul eh, Urucev. Stimați colegi, salut abordarea mai europeană din partea raportorului domnul Krasnodebski în ce privește uh, acordurile interguvernamentale și instrumentele fără caracter juridic în uh, domeniul energetic și noi am uh, înaintat amendamente, am citit și cele 203 de amendamente existente în clipa de față din partea colegilor și uh, eu mi-aș dori ca în activitatea noastră viitoare să ținem seama că trebuie respectate anumite linii roșii în ce privește competențele statelor membre pentru a decide uh, propria politică energetică. Trebuie să existe un echilibru, uh, inclusiv în ce privește politica externă a statelor membre atunci când negociază acordurile interguvernamentale. Trebuie să respectăm principiul subsidiarității și al proporționalității. Eu cred că este în interesul statelor membre să beneficieze de expertiza Comisiei dar oricum trebuie să existe o participare obligatorie a Comisiei în negocieri și asta dincolo de aceste linii roșii. Comisia eh, participă eh, ca un observator și doar atunci când statele membre eh, implicate în negocierea acordurilor sunt de acord. În ce privește instrumentele fără caracter obligatoriu, eu cred că statele membre nu ar trebui să fie obligate să prezinte comisiei aceste instrumente care sunt neobligatorii tocmai pentru că ele nu au un caracter juridic obligatoriu și ca atare aceste instrumente nu ar trebui să se supună acestei decizii. Prezentarea acestor instrumente comisiei trebuie să fie doar pe bază voluntară. Nu trebuie să creăm uh, povară administrativă suplimentară. Există temeri că multe state membre ar putea să se deplaseze dinspre acordurile interguvernamentale înspre instrumente fără caracter juridic obligatoriu, dar eu cred că aceste temeri sunt exagerate. Uh, pentru că, uh, până la urmă, dacă negocierile sunt corecte, pot fi acceptate și acordurile obligatorii. După aceea, uh, trebuie să Există și o definiție uh, foarte uh, precisă a acordurilor interguvernamentale, pentru că în ce privește infrastructura energetică, care are și caracter obligatoriu, poate influența evoluția pieței energetice interne. Și în al patrulea rând, și um, uh, domnul Krasnodebski a spus că uh, aceste notificări ex ante um, ar trebui să se refere doar la uh, sectorul uh, gazelor naturale, dar eu cred că în domeniul uh, petrolului avem deja uh, o infrastructură energetică care poate să influențeze piața internă energetică. Cred că trebuie să găsim o formulară viabilă care să convingă uh, de asemenea Consiliul să fie de acord cu propunerea noastră și uh, în final statele membre trebuie să notifice timpuriu Comisia în legătură cu acordurile interguvernamentale referitoare la sectorul energetic, pentru că asta corespunde obiectivelor eh, Uniunii Energetice Europene eh, pentru garantarea eh, furnizării de energie durabilă și pentru stimularea pieței energetice. Președintele, îi dau cuvântul acum domnului Balcitis din partea grupului S și D. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, doresc să mulțumesc raportorului pentru că a desfășurat o muncă de Hercule. Și Într-adevăr, trebuie să uh, ne asigurăm că acest mecanism va funcționa, că schimbul de informații între state va funcționa. Eu sunt raportor din umbră din partea grupului ESHID și doresc să consolidez ex instrumentul existent. Și eu cred că raportorul a reușit să se axeze pe esența um, amendamentelor uh, înaintate uh, propunând amendamente de compromis. Da, trebuie să existe uh, un control exante, asta s-a spus deja din partea comisiei. Comisia urmează să primească toate informațiile necesare și poate de asemenea să pună la dispoziție know-how și informații pentru derularea Uh, negocierilor. Uh, după aceea, sigur că statele membre pot să lanseze și o inițiativă vis-a-vis -vis de participarea Comisiei Întrebarea dacă această participare a comisiei trebuie să fie obligatorie sau nu. Dacă un furnizor uh, până la urmă reprezintă uh, peste 20% din uh, piața energetică, cred că acest lucru ar fi necesar și m-aș bucura ca pe viitor acordurile interguvernamentale să nu fie unele care să aibă doar o importanță formală, ci să se refere la conținuturi foarte precise. Și din acest punct de vedere îi mulțumesc de pe acum raportorului pentru că dacă vom ajunge la o înțelegere, acest lucru va fi benefic pentru viitor pentru că vom putea planifica activitatea în sectorul energetic mult mai bine. Președintele, mulțumesc domnule Balcidic. și uh, acum din partea verzilor uh, un coleg care îl înlocuiește pe domnul Tarant. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule raportor, stimați colegi. În ce privește siguranța furnizării energetice în contextul actual, înțelegem cu toții că sistemul actual trebuie să fie îmbunătățit și salut uh, această inițiativă, pentru că uh, trebuie și Comisia, în calitate de garant a respectării tratatelor, să uh, poată să dispună de instrumentele necesare pentru ca acordurile interguvernamentale în sectorul energetic să corespundă obiectivelor energetice. Statele noastre au nevoie de acest lucru și cetățenii au nevoie și sunt dispus să susținem eforturile Comisiei ca să poată participa și ca observator la negocieri. Și uh, asta poate să aibă un impact semnificativ asupra uh, pieței interne energetice și securității energetice a fiecărui stat membru și al Uniunii per total. Sigur că trebuie să uh, evaluăm importanța diverselor acorduri, iar acolo unde este vorba de cele mai importante acorduri interguvernamentale, Comisia trebuie să participe la negocieri. Dacă stabilim acest uh, procentaj de cel puțin 20% uh, pe care uh, furnizorul să îl aibă ca ofertă pentru piața energetică, cred că poate fi o soluție. Și uh, sigur că uh, poate să existe și um, acest subterfugiu ca anumite acorduri uh, să nu aibă neapărat caracterul unor acorduri interguvernamentale. Dar să ne gândim că giganți energetici cum este Gazprom ar putea până la urmă să se mascheze sub această formulă de acord. Deci noi am analizat propunerea raportorului și am studiat și amendamentele înaintate de către colegi. Sunt convins că vom avea negocieri constructive și vom avea până la urmă o poziție foarte puternică. Deci, dorim să colaborăm constructiv cu raportorul și cu ceilalți colegi. Mulțumesc, stimate coleg, pentru observațiile dumneavoastră. Și îi dau cuvântul acum doamnei Birning care va vorbi în uh, numele grupului ALDE. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc uh, raportorului și raportorilor din umbră pentru colaborarea foarte bună din punctul nostru de vedere, proiectul raportorului include deja o serie întreagă de aspecte importante pentru consolidarea rolului Comisiei în procesul de negociere a acordurilor interguvernamentale. Dacă ne dorim o piață europeană în sectorul energetic, trebuie să creăm garanții ca acordurile interguvernamentale să respecte achiul comunitar. Și eu cred că trebuie să stabilim un cadru pentru investițiile strategice pe termen lung în sectorul energetic. Pentru că uh, dacă uh, nu se uh, respectă legislația europeană, pot să apară disfuncții pe piața energetică. Este nevoie de o analiză ex ante și dezvoltarea unui proces opțional de a crea instrumente pentru verificarea modului în care legislația europeană este respectată. Am înaintat o serie întreagă de amendamente pentru uh, a completa proiectul de raport și pentru a consolida rolul Comisiei. Noi ne dorim uh, o analiză exantă atât pentru acordurile interguvernamentale cât și pentru instrumentele neobligatorii pentru a diminua uh, posibilitatea de a evita până la urmă angajamentele comisiei. Dar oricum nu trebuie ca implicarea comisiei să prejudicieze uh, conținutul acordurilor ci să ă, verifice modul în care legislația europeană este respectată. Ne dorim posibilitatea ă, pentru Comisie să participe la negocieri ă, ca observator nu doar în urma unei invitații din partea statului membru implicat, ci pentru a garanta buna funcționare a pieței energetice pe plan global. Mulțumesc foarte mult și aștept cu interes uh, colaborarea cu colegii pe marginea acestui raport. Mulțumesc foarte mult pentru observațiile dumneavoastră. Domnul Silichiotis din partea GUE. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αρχικά Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, aș dori să mulțumesc domnului raportor pentru acest uh, raport și vreau să vă spun că Uh, GUE are o poziție diferită în ceea ce privește acordurile interguvernamentale. Din punctul nostru de vedere, este foarte clar că trebuie să existe o supraveghere din partea statelor și trebuie să existe și o flexibilitate. Statele membre n-ar trebui să meargă la Comisia Europeană și să ceară o aprobare prealabilă și nici nu ne putem permite să avem o evaluare ex ante din partea comisiei. Apoi, în ceea ce privește calendarul, uh, perioada prevăzută uh, pentru ca și comisia să poată lua o decizie pentru a evalua aceste uh, uh, negocieri, aceste acorduri. Perioada e mult prea lungă. Și e clar că există diferite cazuri individuale în care uh, Uniunea Europeană nu a fost în măsură să pună capăt problemelor care au putut apărea în domeniul energetic, mai ales într-un moment în care uh, acest subiect este unul de actualitate, pentru că nu toate statele membre sunt interconectate. E vorba totuși de dreptul suveran al statelor membre și ar trebui, dacă ne dorim acest lucru, ar trebui să avem o politică energetică multidimensională care să vizeze eficientizarea resurselor. Și faptul că avem atât de multe competențe acordate încă dinainte uh, Comisiei Europene în ceea ce privește acordarea, aprobarea acestor acorduri interguvernamentale, nouă ni se pare că nu e neapărat metoda cea mai potrivită. Și în mod foarte clar, există și subiectul uh, confidențialității care trebuie să fie garantată de către Comisia Europeană. Și aici există totuși un pericol, și anume ca nu cumva anumite situații ale anumitelor state membre să fie într-un fel manipulate în momentul în care vom vorbi despre diferitele memorandumuri de înțelegere și punem în paralel uh, resursele energetice și aprovizionarea cu energie pericolul fiind ca această propunere să transforme statele membre în simpli pioni la bunul plac al Comisiei Europene și din punctul nostru de vedere acest lucru este inacceptabil. Noi suntem de părere că ar trebui să existe doar un rol de consiliere din partea Comisiei și nu mai mult. Și aceasta să vină și să ofere consultanță și uh, uh, asistență statelor membre și să sperăm că vom reuși să transformăm această propunere într-o propunere pe care să o putem susține și noi. Mulțumesc din partea FTD, colegul Borelli. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim despre o adevărată politică energetică comună și despre... Să dubbio pozitivă, ma eh, vorrei utilizzare qualche minuto del nostro tempo per... Aș vrea să fac câteva observații, dar nu am decât câteva minute la dispoziție. Așa că aș vrea să revin asupra câtorva elemente care se află la baza amendamentelor pe care noi le-am înaintat. Care este logica acestor amendamente? Mai întâi, trebuie să precizăm în ce cadru se înscrie rolul comisiei. Trebuie ca lucrurile să fie clare, precizate. Din punctul nostru de vedere, e prea multă ambiguitate în textul original, așa că trebuie să precizăm. Apoi, comisia trebuie să aibă un rol de consultanță, fără de care ea ar deveni un fel de parte terță în negocieri. În momentul în care există anumite negocieri, nu trebuie să uităm că cei care negociază au un rol formal, oficial de îndeplinit. Cei care participă la negocieri. Și aici textul nu este foarte clar. Apoi, pentru a preciza acest aspect, am spus în amendamentele noastre că rolul comisiei trebuie să fie un rol uh, pur de consiliere, de asistență juridică. Apoi discutăm aici despre actori care, să zic așa, sunt adulți, sunt uh, vaccinați, sunt majori, uh, știu ce fac. Deci noi trebuie să-i susținem și din punct de vedere operativ, comisia n-ar trebui să fie prezentă doar la nivel operațional, ci ar trebui să vină și să sprijine statele membre în negocieri. Ne dorim ca și Comisia Europeană să fie un actor activ în materie de consultanță și care să fie în măsură să precizeze anumite elemente. Ori acest lucru nu e foarte clar și foarte precis în uh, propunere. Apoi mai sunt și alte date care au fost preluate în text și care trebuie să fie uh, corectate. Se spune că comisia are o experiență uh, Uh, prețioasă în domeniu? Eu cred că nu, pentru că experiența Comisiei e inferioară comparativ cu cea a statelor membre în domeniu. Apoi, care sunt obiectivele de negociere? Chiar și în domeniul energetic ne dorim obținerea unui acord, acord care să fie acceptabil pentru ambele părți care negociază și atunci trebuie să ținem seama și de legăturile juridice care există între cele două părți uh, ce negociază. Doar astfel pot să obții un acord ce să fie, care să fie implementat în mod durabil și să fie acceptabil și doar în acest context Comisia poate interveni. Amendamentele noastre au de scop să amintească uh, Comisiei Europene faptul că ea nu poate înlocui statele membre. Și nici nu trebuie să dea impresia că ar putea înlocui statele membre, pentru că altfel cetățenii, cetățenii noștri, cetățenii europeni vor avea din ce în ce mai mult impresia că sunt duși de nas de birocrația europeană și de altfel am văzut acest lucru și uh, uh, în sondaje recent. Președintele, mulțumesc domnul Schaffhauser din partea ENF. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, în materie de energie, statele membre au o competență în mod clar. Și metoda interguvernamentală este ceea ce e necesar pentru că, de multe ori, investițiile sunt investiții care se fac pe termen lung și care necesită o vizibilitate și care necesită, deci, un sprijin vizibil din partea statelor membre. Acum, principiul de subsidiaritate, dar și principiul de proporționalitate, cer din partea noastră să spunem că, de fapt, Comisia nu are nimic de a face cu aceste acorduri referitoare la energie. Metoda interguvernamentală e pe deplin suficientă. Deci, dacă scoate Comisia din ecuație și atunci am obține siguranța energetică bazată pe intervenția statelor membre, o viziune pe termen lung și o capacitate, într-adevăr, o posibilitate de a înțelege cât mai a, bine nevoile în materie de aprovizionare. Acum, dacă admitem Comisia în acest joc, avem ins- nesiguranța, ins- instabilitatea pe care le cunoaște foarte bine datorită intervenției sale. Lanțul energetic se bazează pe principiul de subsidiaritate, se bazează pe statele membre, pe metoda interguvernamentală. Și, din păcate, propunerile colegului meu și prieten, de altfel, ca și raportor, vin și agravează, înrăutățesc propunerea făcută de comisie, verificarea extantă a tuturor acordurilor în materie uh, de energie și transmiterea documentelor uh, neobligatorii este un amestec uh, ce nu poate fi acceptat în politica energetică a statelor membre. Chiar și Consiliul are o abordare mai uh, moderată și e normal. Amintesc acest lucru raportorului. Vreau să subliniez că parlamentele din Malta, din Franța, din Portugalia, din Austria condamnă deja acest lucru pentru că el calcă în picioare principiul de subsidiaritate. În Malta se, pune sub semnul se pun sub semnul întrebării cifrele avansate de comisie. Procentul uh, acela de 37 sau 34% cum afirmă comisia nu e decât în fond de 13% dacă e să uh, scoatem din, uh, din calcule uh, uh, lanțul de aprovizionare sau, sau stream ajungem la un procent de doar 8%. Deci vedeți că uh, intervenția Comisiei este disproporționată, ineficientă, inutilă și merge chiar împotriva uh, siguranței aprovizionării energetice în Europa. Vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc foarte mult, stimate coleg. Trecem, trecem acum la reprezentanții din partea Comisiei Europene, domnul Hans van Stern, șef de unitate la Direcția Generală Energie. Thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să încep prin a mulțumi domnului raportor pentru un text atât de bun și vreau să mulțumesc și deputaților comisiei dumneavoastră pentru comentariile foarte utile și pentru amendamentele foarte interesante pe care le-au înaintat. Din punctul nostru de vedere, comisia este într-o poziția Parlamentului European devine din ce în ce mai clară față de Comisia Europeană și vrem să mulțumim Parlamentului pentru că își dorește o abordare ambițioasă, așa cum a propus de altfel și Comisia. Acum n-am să intru în detaliu, având în vedere amendamentele ce au fost înaintate, dar dați-mi voie foarte pe scurt să amintesc de ce Comisia propune acum să revizuim acest text legislativ chiar la scurt timp după ce a fost inițial adoptat. Din punctul nostru de vedere, este foarte clar faptul că legislația actuală nu funcționează bine, așa cum s-a spus. Este incompatibilă cu mare parte din legislația europeană și, mai mult decât atât, partea care nu e incompatibilă, în fond, e imposibil de corectat uh, după ce se încearcă o punere în aplicare. Deci, valoarea aceasta este una foarte importantă. Vrem să corectăm aceste neajunsuri și se pare că există foarte mult sprijin în acest sens din partea Parlamentului. Acum, ceea ce observăm noi și considerăm a fi foarte important este că trebuie să găsim echilibrul potrivit între, pe de o parte, statele, drepturile statelor membre de a negocia, pentru că e clar că e un, un drept, o competență care aparține statelor membre, și în același timp, pe de altă parte, să ne asigurăm că aceste acorduri sunt uh, compatibile cu legislația europeană. Așa cum s-a spus până acum, Există anumite detalii, în plus de evaluarea ex ante, care vor fi detalii sensibile și vor trebui să fie analizate în următoarele săptămâni. Sfera de acoperire a acestei evaluări ex ante trebuie precizată. Ce vom face cu diferitele instrumente? și va trebui să precizăm și uh, avizul comisiei, ce, ce, ce substanță va avea acesta. Așteptăm cu nerăbdare următoarele dezbateri în acest dosar și ar fi foarte bine dacă aceste triloguri ar putea începe cât mai repede cu putință, pentru că asta ne va permite, într-adevăr, să facem în așa fel încât acest text legislativ să fie un text uh, deosebit de important pentru Uniunea Europeană energetică. După cum spuneam, Comisia este gata să ajute pentru a avea o abordare ambițioasă și este gata să joace un rol constructiv în trilogurile ce vor urma. Mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc pentru aceste observații și acum ne întoarcem la raportorul nostru, domnul Krasnodemski îl rog să ne facă ultimele observații tocmai pentru a încheia această dezbatere. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor care au luat, la cuvânt, au luat cuvântul și vreau să vă mulțumesc tuturor pentru observațiile foarte interesante. Acestea vin, de fapt, în întâmpinarea speranței mele și anume aceea de a găsi anumite compromisuri. Ceea ce am vrut să subliniez este că aici ne confruntăm cu o problemă de natură politică. Există anumite reticențe în declarațiile colegilor și, asta, și ele se referă la suveranitatea statelor membre, competențele exclusive ale statelor membre. Există anumite îngrijorări, uh, anumite temeri. Unora le teamă că nu vom acorda suficiente uh, prerogative statelor membre și că aceste prerogative vor fi transferate înspre Uniunea Europeană. Eu pot să vă spun că reprezint un grup politic uh, care acordă o atenție și o importanță deosebită principiului suveranității. Însă suveranitatea nu este posibilă decât atunci când securitatea, siguranța este asigurată, este furnizată. Și asta se referă și la siguranța aprovizionării cu energie. Deci trebuie să respectăm suveranitatea fiecărui stat membru. Acest lucru nu trebuie pierdut din vedere și este un element foarte important. Uniunea Europeană nu poate pierde din vedere acest lucru. Evident, nu putem fi cu toții de acord uh, pe toate aspectele. Siguranța unui stat, a unei regiuni europene ar putea la un moment dat fi amenințată. Însă noi trăim într-o Europa a solidarității. Însă Solidaritatea nu poate interveni dacă vrei să ai câștig de cauză pe spuza unui alt stat membru la nivel energetic. În acest raport demonstrăm în mod clar că nu există niciun fel de restricționare a prerogativelor statelor membre sau a competențelor acestora. Ba din potrivă, întărim siguranța energetică și deci sporim suveranitatea fiecărui stat membru și demonstrăm că există o adevărată forță la nivel de Uniunea Europeană într-un domeniu atât de important. Mulțumesc, spune domnul președinte, mulțumesc foarte mult, domnule raportor. Și, într-adevăr, este un aspect uh, crucial, cel pe care dumneavoastră l-ați indicat. Aș dori să vă amintesc faptul că votul în Comisia ITRE va avea loc în data de 13 octombrie, deci cam peste o lună. Mulțumesc și vă propun să trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi. E vorba de nor regul, normele pentru piețele cu ridicata pentru serviciile de roaming. Este foarte important ca și aceste piețe cu ridicata pentru serviciile de roaming să ne permită să punem capăt existenței roamingului încă de la începutul anului viitor. Și iată că este o temă deosebit de importantă. Raportor este doamna Mia Petra Cumpula, care și vă lua cuvântul imediat, vreau să vă amintesc faptul că și Comisia a făcut o propunere de regulament referitor la acest subiect în data de 15 iunie, deci acum câteva luni. Evident, a existat, a avut loc vacanța de vară, concediul de vară între momentul în care s-a făcut propunerea și momentul în care o dezbatem și în conformitate cu regulamentul adoptat anul trecut, roamingul și costurile de roaming vor fi Uh, vor dispare cu începere din 15 iunie 2017 dacă reușim să rezolvăm problemele legate de această piață, piața cu ridicată. Mai întâi trebuie rezolvate problemele referitoare la acest tip de piață, după care vom fi în măsură să facem în așa fel încât aceste cheltuieli legate de roaming să dispară cu desăvârșire uh, cu începere din 15 iunie 2017. Și tocmai asta încercăm să facem prin acest raport. Și acum doamna raportor ne va prezenta proiectul său de raport. Astăzi avem un prim schimb de opinii referitor la acest uh, document pe baza propunerii făcute de către comisie și vom avea o, o primă versiune a raportului în data de 12 octombrie. Trebuie să dezbatem acest subiect cât mai repede cu putință și acest lucru e valabil și pentru comisie, pentru că ulterior diferite inițiative vor trebui să fie lansate pentru că multe inițiative vor fi lansate la nivel european. Doamnă raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnule președinte, bun venit tuturor. Cred că e foarte bine să arătăm că Parlamentul poate să lucreze repede și să ne ținem promisiunea respectiv ca de vara viitoare uh, tarifele de roaming uh, peste tot pentru consumatori uh, sunt o realitate, deci trebuie să pregătim aceste piețe de roaming cu ridicata. Sigur că uh, e foarte important uh, să se aplice prevederile legate cu uh, politica privind o, utilizare echitabilă. Comisia trebuie să se pronunțe și apoi va trebui să mm, așteptăm să, luăm, mm, luăm, să ne luăm noi această decizie înainte, deci să adoptăm poziția Parlamentului, pentru că implicațiile sunt foarte importante pentru piețe. Uh, că e vorba de un termen de 90 de zile sau de uh, un text uh, mai scurt. Am început cu mici, cu mesaje de tip SMS, dacă e vorba de o decizie pentru 90 de zile și așa mai departe. M-aș bucura dacă Comisia s-ar grăbi puțin și să ne comunice decizia ca noi să putem să începem trialogul. Uh, piața internică digitală e oportunitatea de care avem nevoie. Avem nevoie de această creștere economică, de investiții, de locuri uh, de muncă în Europa și avem nevoie și de o uh, Europa digitalizată. Iată, e un text legislativ micuț, dar foarte important, care ne duce în direcția potrivită. Și așa cum spunea domnul președinte, deja uh, Uh, ne-am luat uh, acest angajament față de consumatori și, de asemenea, din perspectiva uh, consumatorilor, considerăm că e nevoie de o revizuire a legislației actuale și mă bucur de faptul că Comisia a fost preactivă și noi vom prelua ștacheta. Propunerea Comisiei este foarte clară. Avem trei cifre și trei plafoane de preț după ce am uh, opresc. Veți crede poate că e uh, simplu, dar nu e chiar așa de simplu pentru că lobiștii uh, plătiți de operatori sunt foarte activi și ei reprezintă puncte de vedere foarte diferite și uh, am încercat să-mi fac o părere despre uh, contextul european. Am, înce- am început cu propunerea Comisiei, care se bazează pe valoarea de impact, care se referă la întreaga Europa. E o propunere de, deci de o evaluare de impact uh, care a fost foarte bine făcută. Uh, în orice caz, e baza de la care pornim. Haideți să ne uităm la cele, cele trei cifre unele s-ar putea să, deci tarifele s-ar putea să li se pară unora prea scumpe, altora prea ieftine, dar în orice caz e un punct de plecare. E vorba de perspectiva consumatorilor, uh, folosirea datelor și apoi uh, concurența și uh, competitivitatea pe piață. Uh, tariful uh, este cel mai important în acest context pentru că știm că folosirea datelor a sporit foarte mult și se va întâmpla la fel și pe viitor. Și dacă încercăm să spunem că nu ar fi bine să fie așa sau că datele nu vor crește, vom uh, submina bogăția europeană pe viitor. Pentru că Europa trebuie să se digitalizeze. În ceea ce privește promisiunea față de consumatori, Nu e vorba doar de uh, uh, călători sau de turiști. Uh, um, deci, consumatorii se tem că va exista această diferențiere între turiști și cei care um, sunt consumatori domestici. Deci, nu dorim această diferențiere pentru că știm că nu avem doar turiști, ci avem și oameni care lucrează într-o țară vecină. Uh, din punctul meu de vedere, folosirea transfrontalieră a datelor ar trebui să permită trimiterea de uh, mail-uri, a SMS-urilor, a MMS-urilor. Deci oamenii ar trebui să poată să uh, fie în continuare conectați. Pentru că dacă nu, consumatorii ar trebui la un moment dat să se oprească din lucru. Mail-urile înseamnă și lucru pentru unii. Deci trebuie să ne asigurăm că prețul la consumator este corect. Prețurile, tarifele au scăzut și vestea bună e că vor continua să scadă, pentru că nu e un proces uh, continuu, linear. Cu cât uh, investești mai mult, cu atât uh, există mai multe date și nu, prețul pe unitate nu este tot mai mare. Deci cu cât ai mai mulți utilizatori, cu atât prețul la unitate uh, va scădea. Știm că așa s-a întâmplat și probabil că așa va continua uh, și pe viitor. Deci trebuie să investim în Europa în date. Uh, roamingul nu este decât o parte mică din această piață digitală. E un aspect foarte important. Deci vorbeam despre angajamentele față de consumator și apoi simplificarea, o altă promisiune pe care le-am făcut-o. În ceea ce privește uh, concurența pe piață, ar trebui să continue. Uh, există foarte multă legislație în acest uh, domeniu. Știm că concurența a fost lansată, dar trebuie să ne asigurăm că această tarificare nu va exclude anumiți actori de pe piață. Dacă îi excludem, vom avea mai puțină concurență. Și de aceea cred că trebuie să uh, Uh, depunem eforturi pentru a permite acestor noi uh, companii sau actori uh, inovatori să rămână pe piață astfel încât concurența să fie stimulată. Că vorbeam de acest termen de 90 de zile, apoi de tarife, toate aceste aspecte uh, fac parte din uh, aceleași obiective. Uh, trebuie să spun că există uh, bariere sau obstacole în calea folosirii, utilizării abuzive, care sunt deja în uh, vigoare, dar având în vedere că noi ne dorim uh, să fim vizionari, aș dori să vă spun că încă mai există îndoieli. Așa cum spunea un comisar, deci mașina nu ar trebui să se oprească la graniță. Deci, într-adevăr, persistă aceste neclarități pe care va trebui să le clarificăm cu timpul. Am depășit uh, cu un minut. Uh, mă opresc aici și aștept uh, reacțiile colegilor. Mulțumesc! Mulțumesc pentru prezentarea inițială. Pe baza acestui subiect atât de important, norme referitoare la piețele de roaming cu ridicata. În numele grupului PP, domnul Rubiș, vă rog. Eh, Doresc să mulțumesc raportoarei este un subiect foarte interesant uh, să ajungem de la piața unică telecom la piața unică digitală. Este un salt uriaș și trebuie să vedem cum putem să creăm uh, formula cea mai fericită pentru consumator, pe de o parte, și pe de altă parte, care să fie investițiile pentru infrastructură pe termen scurt pentru că uh, prin VLAN există o mare concurență care a apărut pe piață și uh, Telecom uh, poate să contribuie în continuare la investiții. Tocmai de aceea este important să creăm o piață unică uh, internă în Europa în acest domeniu, iar mari actori de pe piață pot să își internalizeze ofertele. Noi uh, știm care este deja oferta generală pentru uh, rețelele de telecomunicații și care este oferta pentru uh, cei care sunt furnizori de telefonie mobilă. Sigur că și în ce privește oferta angro trebuie să creăm un cadru propice. Activitatea comercială trebuie să se desfășoare prin intermediul bursei. Iar o chestiune care, din punctul meu de vedere, este foarte importantă este uh, ca în ce privește uh, da, transmisia de date să avem uh, o perspectivă de viitor cu gigabeți pentru că în felul acesta cantitatea de date folosită de fiecare eh, să poată fi administrată corespunzător eh, pentru ca prețurile să fie accesibile pentru consumatori. Să fie, deci, gigabytes eh, la care să ne axăm. Iar în ce privește marii actori de pe piață, există posibilitate de armonizare a activității pentru cei care uh, sunt furnizori de rețele virtuale, provocarea este mai mare. Trebuie ca cei care deja uh, și-au consolidat poziția pe piață să continue să acționeze, dar să permită și uh, asocierea unor newcomeri. Eu cred că în felul acesta vom putea profita în Europa. Mister... Mulțumesc, domnul Henkel, care îl înlocuiește pe domnul Toșenovski din partea grupului ECR. Ambii. Da, e corect. Aș dori să vă prezint uh, scuzele domnului Toșenovski din păcate, are alte angajamente politice, nu poate participa la ședința noastră. Domnul Toșenovski m-a rugat să vă reamintesc că introducerea uh, roamingului, deci acelor tarif, acelorași tarife de, pentru roaming, ca și la convorbirile uh, interne, reprezintă una dintre cele mai importante realizări din mandatul uh, trecut. El sprijină această abordare de tip fast track, o abordare rapidă, pentru a obține un acord uh, rapid cu Consiliul și sprijină uh, uh, tarife sau plafoane mai reduse. Dar el este convins că nou regulament trebuie să țină cont și de situația din statele membre, uh, și ar trebui să se bazeze și pe datele verificate legate de uh, costurile pentru operatorii respectivi. Uh, finalul roamingului nu ar trebui să se facă uh, pe faptul că operatorii ar subcontracta alți operatori în țara respectivă. Raportorul nostru este îngrijorat în legătură cu semnalele pe care le transmite Comisia în acest sens. Și, de asemenea, în cadrul negocierilor va axa, uh, se va axa tocmai pe acest subiect. În încheiere, așteaptă cu nerăbdare o cooperare constructivă împreună cu doamna raportor și cu alți raportori din umbră. Mulțumesc! În numele grupului ALDE, domnul Petersen care îl înlocuiește pe domnul Rode. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă prezint câteva observații succinte în numele colegului nostru Rode. Această propunere este foarte importantă, uh, va fi o adevărată provocare și sperăm să avem o cooperare foarte bună cu doamna raportor, care să ducă la o punere în aplicare rapidă și lină a acestor taxe de, uh, pentru roaming uh, din uh, vara viitoare, din iunie 2017. Dar ar trebui să ținem cont și de politica tratamentului echitabil și credem că ar trebui să optăm pentru un act de implementare în acest an. Deci lăsăm un apel în atenția Comisiei și a Consiliului care să solicite o cooperare cât mai strânsă cu Parlamentul European pentru ca uh, acest termen uh, iunie 2017 să fie respectat. Bineînțeles că trebuie să ne străduim să obținem un echilibru între nevoile operatorilor, concurență echitabilă și uh, consumatori. Și în acest spirit așteptăm cu nerăbdare cooperarea cu, uh, raportor, cu raportoarea și cu raportorii alternativi. Mulțumim! Domnul Bolari, care se autoînlocuiește, spune președintele. Mulțumesc, numele grupului FTD. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă dorim să obținem o piață unică a serviciilor de comunicații mobile, fără a face diferență între uh, convorbirile naționale și, uh, și tarifele de roaming, trebuie să fim foarte atenți. Parlamentul cred că trebuie să fie mai ambițios decât Comisia Europeană. Propunerea Comisiei care vizează reducerea acestor uh, Uh, plafoane la uh, tarifele de roaming nu e suficientă pentru a garanta o concurență echitabilă între toți operatori, de la cei mai mici la cei mai mari. Trebuie să uh, dăm dovadă de mai mult curaj pentru ca consumatorii noștri, cetățenii, dar și companiile să beneficieze de pe urma unor tarife competitive. Nu ar trebui să asistăm în urma dispariției roamingului la tarife ridicate la nivel național. S-a spus deja, Uh, uh, costul de roaming în prezent este foarte mic, uh, foarte puțin mai mare decât tarifele naționale. Marșa pentru a reduce aceste plafoane maxime este, credem noi, suficient de generoasă. Aș dori să vă dau un exemplu, exemplul Italiei, în conformitate cu datele de care dispun, care se bazează pe un studiu care a fost uh, efectuat de către Comisia Europeană. Traficul de date uh, se face la 30 de uh, eurocenți pe megaoctet în, în Italia. Propunerea Comisiei vizează 85 de eurocenți, deci ne dăm seama că diferența este foarte, foarte mare. Datele de roaming nu sunt date de tranzit, ci uh, ele uh, vizează accesul la net, la rețeaua internet. Deci uh, ar trebui ca aceste tarife să fie asemănătoare cu cele de la nivel național dacă dorim ca cetățenii cu adevărat să de beneficieze de pe urma, de pe urma eliminării taxelor de roaming. Deci ar trebui să ne asigurăm că aceste plafoane, care sunt foarte, foarte ridicate, să fie scăzute și voi înainta amendamente uh, Uh, în acest domeniu, că e vorba de uh, traficul uh, de date sau de SMS-uri. Mulțumesc, doamna Capel, care îl înlocuiește acum pe domnul Fontana, din partea grupului NF. Mulțumesc, domnule președinte, în numele domnului coleg Fontana, aș dori să vă prezint următoarea poziție. Eliberarea taxelor de roaming făcută cu regulamentul din 2015 Uh, vizează crearea unei piețe unice digitale funcționale. Însă, așa cum uh, spune Comisia în propunerea sa, reglementarea nu este suficientă, doar ea, pentru a ne asigura că avem o funcționare corectă a pieței de roaming. În al doilea rând, domnul Fontana consideră că ar trebui să ne asigurăm că obținem mecanisme foarte clare pentru a evita taxe suplimentare pentru clienți. De exemplu, Există în anumite state membre unii operatori care deja au, cerut, au început să ceară uh, taxe suplimentare pentru servicii uh, în plus. Uh, nu e logic să facem această promisiune uh, cetățenilor, deci că vom veni cu servicii mai uh, ieftine, în condițiile în care operatorii cresc cu mm, prețurile prin taxe suplimentare. Trebuie să ne asigurăm că tarifele de roaming uh, Uh, reprezintă un avantaj și pentru micii operatori, nu doar pentru cei mici. În ce privește operatorii mici, trebuie să acordăm atenție competitivității pe piață pentru a ne asigurăm că avem uh, um, condiții echitabile pentru toată lumea pe piață. unii operatori mici își fac griji că nu vor reuși să supraviețuiască în fața marilor operatori. Să nu uităm că pe piață există foarte mulți astfel de mici operatori și apoi funcționarea actuală a pieței cu ridicata de roaming ar trebui să stimuleze uh, concurența și investițiile pentru a permite uh, pieței, pieței uh, europene să practice tarife folosite pe piețele interne. Mulțumim foarte mult! Mulțumim pentru această intervenție. Am încheiat cu intervențiile din partea raportorilor din umbră și acum dau cuvântul celorlalți colegi. Doamna Delca Silovera, Vera, grație raportului dumneavoastră, piața unică a telecomunicațiilor și a negocierilor, un astfel de subiect, normele de roaming cu ridicata, ar fi, ă, ă, ă, sunt astăzi pe tapet. Deci vă dau cuvântul. Mulțumesc, dar e, trebuie să mulțumim în primul rând Parlamentului înainte să mulțumim mie. Mă întorc la spaniol acum. Es verdad que esa decisión... Da, e adevărat că s-a luat această decizie, însă ceea ce dezbatem noi aici este tocmai ceea ce lipsește, tocmai pentru ca aceste cheltuieli de roaming să dispară și să fim în acord cu textul adoptat în 15 iunie. Uh, că, s să dispară aceste cheltuieli cu începerea de la 15 iunie 2017. Înainte de toate, aș dori să mă refer la faptul că ne apropiem de o situație de urgență în momentul în care discutăm acest raport. Uh, putem spune că Comisia Europeană și-a îndeplinit obligațiile cei reveneau, a venit cu o propunere și cred că propunerea Comisiei este una echilibrată, Evident, fiecare poate să analizeze această propunere dintr-o perspectivă diferită, în funcție de țara din care vine. Însă piața europeană, în continuare, nu este chiar uh, o piață unică. Și în continuare există o însumare, de fapt, a piețelor naționale. Iar acest lucru are un impact, pentru că există diferite taxe de roaming și ne dăm seama de acest lucru la nivel de consumator. Tocmai de aceea trebuie să spun că, în mod sincer, după părerea mea, propunerea comisiei este o propunere echilibrată. Bun, plecând de la această propunere, putem în continuare să discutăm, putem să analizăm uh, diferitele aspecte ce au fost propuse, însă, sincer, e o propunere destul de echilibrată. Și, în final, aș dori să spun că ar trebui să acordăm o atenție deosebită diferitelor posibilități când există acorduri pe bază voluntară, care nu ar fi aplicate exact în conformitate cu ceea ce a prevăzut Comisia Europeană referitor la tarife. Și în acest sens trebuie să avem suficientă marjă de manevră în așa fel încât să putem contribui și noi din partea Parlamentului European. Oricum vreau să mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră. Uh, thank you much, uh, Mulțumesc foarte mult, doamnei Del Castillo. Îl rog pe domnul Wolf-Dietrich Grossman de la Direcția Generală Connect să facă observații din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului, doamnelor și domnilor. Cred că din punctul de vedere al Comisiei este un moment de bucurie că acest subiect se află pe agenda Comisiei dumneavoastră, pentru că a trecut uh, peste un an de când am ajuns în toiul nopții la o formulă de compromis în acest domeniu și uh, s-au depus multe eforturi și la nivelul Consiliului până acum. Au existat mai multe grupuri de lucru care au studiat uh, propunerea Comisiei și studiul de impact elaborat de către Comisie. Deci, Sper ca ă, prin ă, activitatea noastră să ajungem la discuții și negocieri între legiuitori care să fie încheiate la timp, astfel încât să ne putem atinge până la urmă obiectivul general ă, în acest domeniu și statele pe plan intern trebuie să se alieze demersurile noastre pentru a ajunge până la urmă la compromisul dorit. Până acum deja s-a vorbit despre ceea ce își propune această inițiativă legislativă. Există două obiective care până la urmă trebuie să fie armonizate, costurile pentru cei care sunt denumiți visiting operators să poată să fie acoperite în totalitate și și, pe de altă parte, să permitem unui număr cât mai mare de operatori să poată să se implice în activitatea din statele membre pentru a găsi un echilibru între aceste două obiective. Întreprindem eforturi, sarcina nu este deloc ușoară, dar după analizele efectuate de noi, cred că până la urmă ambele obiective pot să fie atinse și, pe de altă parte, avem estimări care uh, duc la concluzia că nu doar mari operatori, ci și unii mai uh, mici vor putea avea posibilitatea să beneficieze de acest tip de derogare pe care dorim să-l oferim. Ultima chestiune pe care doresc să o menționez în ce privește costurile de roaming, cred că înainte de finele acestui an Comisia va face propuneri veți primi proiectul comisiei astfel ca toată lumea să poată să îl analizeze și să uh, înainteze observațiile înainte de a declanșa procedura de comitologie și așteptăm uh, opinii uh, până la mijlocul lunii octombrie pentru a dispune de toate detaliile necesare. Sper ca în felul acesta să putem să respectăm foaia de parcurs pe care legiuitorul a propus-o încă de anul trecut. Mulțumesc foarte mult Comisiei Europene. Raportoarea noastră, Mia Petra Cumpula Natri, observații finale. Mulțumesc colegilor care au intervenit. Înțeleg că ne interesează Um, aceleași subiecte. Este un start foarte bun pentru negocierile care urmează și sunt convinsă că în comisia noastră vom găsi un document care să constituie o bună bază pentru întâlnirea tripartită. Deci, în felul acesta, până la urmă, vom uh, găsi un bun cadru de funcționare al piețelor pentru că noi am făcut promisiuni consumatorilor, până la urmă cineva ă, trebuie să plătească, perspectivele se schimbă, dar în clipa de față, dacă avem o privire transfrontalieră, vom constata că piețele interne sunt foarte diferite și ă, până la urmă noi trebuie să permitem ă, europenilor o liberă circulație fără costuri uh, suplimentare la fiecare graniță. Pe 13 octombrie, termenul limită de depunere de amendamentelor și uh, votul în ITRE la finele lunii noiembrie. Mulțumesc foarte mult, am încheiat în felul acesta discuția pe marginea punctului 7 și putem trece la punctul 8, utilizarea benzii de frecvențe 790 MHz în interiorul Uniunii Europene. Dați-mi voie să vă amintesc că doamna Patricia uh, Toia, vicepreședinta noastră, a elaborat un proiect de raport în iulie, am discutat despre el, între timp există 205 amendamente care au fost înaintate de către membrii comisiei noastre Sperăm ca prin raportul nostru să uh, amendăm un proiect de uh, decizie a Comisiei în legătură cu uh, serviciile de radio-televiziune care folosesc spectrul de frecvențe 470 până la 790 de MHz. Dar probabil că raportoarea noastră poate să ne furnizeze unele abănunte. Patricia, ai cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult. Da, uh, am avut, uh, cum s-a spus deja, o discuție pe marginea acestui proiect de raport am încercat să elaborăm un punct de vedere comun al comisiei noastre. Uh, scopul uh, acestui regulament uh, um, este important pentru toți, dar noi suntem de părere că migrația Uh, serviciilor de radiodifuziune de la banda de peste 700 MHz la uh, spectru sub 790 de MHz um, este uh, un fenomen pe care îl constatăm. Există o producție amplificată în Europa în care este folosit acest spectru de frecvențe pentru întreprinderi, pentru cetățeni. Noi nu vrem în niciun fel să frânăm acest fenomen. Au existat studii în legătură cu această evoluție și toți sunt de părere că este o șansă pentru a stimula inovația în domeniul uh, de broadcasting. Au existat 200 de amendamente pe care am reușit să le înmănunchiem uh, cu foarte puține excepții. Cele mai importante amendamente uh, sunt uh, se regăsesc în 5 sau 6 articole pe marginea acestei decizii. Este vorba de stabilirea unei date începând cu care acest spectru să fie eliberat pentru utilizarea doritorilor. Dumneavoastră cu toții știți că uh, este vorba de anul 2020 menționat de către comisie. Alte documente vorbeau de uh, anul 2022. Amendamentele se referă uh, și la acest termen. Unii colegi doreau să devansăm puțin acest moment, alții doreau să-l amânăm. Eu, în calitate de raportoare, a propus că nu ar fi o idee nefericită să stabilim ca termen anul 2022. Ar însemna o amânare cu doi ani. Este o propunere pe care eu aș susțină. Sigur că trebuie să existe o foaie de parcurs cu niște termene foarte clare, astfel încât și statele membre să poată să își îndeplinească uh, responsabilitățile. Nu înseamnă o amânare sinedie pe care o propun eu, ci uh, propun în continuare respectarea unui calendar, dar cu această amânare de doi ani. După aceea, o altă grupare a sugestiilor venite din partea colegilor au fost și amendamente foarte eh, detaliate care argumentează necesitatea acestei amânări cu doi ani. Noi însă trebuie să înțelegem că acești doi ani suplimentari pe care îi susțin și eu trebuie să țină seamă de uh, situația particulară a unor țări, cum este de pildă Italia, care are un peisaj foarte fragmentat. Există foarte multe televiziuni regionale în Italia, nu doar uh, marile televiziuni private. Trebuie să ținem seama de uh, interesele tuturor și de uh, televiziunile de mici dimensiuni regionale, care până la urmă trebuie să își um, adapteze infrastructura tehnică și este nevoie de timp. Sunt foarte mulți actori pe această piață. Italia dispune de foarte multe televiziuni regionale, deci există argumente uh, realiste și tehnice de ce se propune anul 2022 ca prag. După aceea, uh, posibilitatea de negociere a utilizării uh, benzilor de frecvență din acest spectru. Trebuie și, din a, și aici să amânăm puțin uh, termenul uh, pentru începerea negocierilor uh, pentru drepturile de utilizator. Și mai există un al treilea grup de ar, amendamente în care este vorba despre următoarele. Avem colegi care doresc să precizăm că cei care vor acționa în acest uh, spectru al benzilor de frecvență uh, obligativitatea ca să uh, aibă capacitatea de difuzare corespunzătoare în statul său. Acest lucru figurează în articolul 3 al textului, este vorba de 30 de megabiți și au fost colegi care au propus să anulăm această prevedere. Dar, um, sigur, uh, până la urmă, uh, capacitățile tehnice sunt foarte diferite. Dacă lucrul din punct de vedere uh, tehnic este fezabil, atunci, până la urmă, Parlamentul ar trebui să preia propunerea Comisiei și să solicite utilizatorilor să furnizeze aceste servicii cu viteza adecvată dar, spuneam, în legătură și cu această prevedere există amendamente diferite. O altă chestiune în care nu am ajuns până la urmă să cădem de acord pentru ca furnizorul de servicii audiovizuale uh, să uh, poată să dispună de uh, numărul de frecvențe corespunzător, statele membre ar trebui ca spectrul de frecvențe sub 700 200 să fie disponibil până în anul 2030. Și, uh, și Comisia pentru Cultură este foarte interesată, pentru că este comisia care apără până la urmă interesele radiodifuzorilor. Trebuie să existe uh, posibilitatea uh, de a accesa aceste benzi, de a le utiliza până în anul 2030. Sigur că evoluțiile din a, în acest domeniu sunt foarte rapide și spectaculoase, dar până la urmă trebuie să investești în utilizarea acestui spectru de frecvențe și cred că și Uniunea Europeană a radiodifuzorilor va avea un interes să existe acest punct. Deci, dar, spuneam, nu toți colegii sunt de acord cu această propunere. Și mai există și un uh, alt punct controversat. Comisia Europeană spune că sub 700 uh, de MHz uh, există posibilitatea unui downlink pentru utilizatori. Dar uh, unii susțin și posibilitatea de uplink. Chestiunea este controversată în ce privește opiniile colegilor. Este o chestiune în legătură cu care uh, nu am ajuns uh, la o concluzie, dar uh, cred că până la urmă vom reuși în colaborare cu raportorii din umbră. Fără de parcurs, în legătură cu utilizarea acestui spectru de frecvențe, eu cred că uh, până în 2017 uh, ar trebui să fie uh, formulate opțiunile. Datele trebuie să existe pentru foaia de parcurs, dar există aici interferențe între state, pentru că unii pot să aibă un proiect mai ambițios decât alte state și dacă este vorba despre state vecine, Franța și Italia, uh, Corsica și uh, Italia, atunci trebuie să fie evitate interferențele. Comisia a făcut deja câteva propuneri pentru uh, potențialii utilizatori în ce privește inclusiv uh, eficacitatea aparaturii folosite. Un ultim element. Când să uh, existe o verificare eu cred că înainte de conferința mondială, uh, deci anul 2023, ar putea fi data potrivită. Acestea sunt uh, grupurile uh, de conținut în ce privește amendamentele. Ați vorbit 11 minute, este un record. Dar raportoarea a spus tot ceea ce cred că se putea spune. Doamna del Castillo uh, Vera înlocuiește pe domnul Höckmark din partea PPE. Da. Domnul Höckmark este raportorul nostru din umbră. El spune că uh, doresc să mulțumesc raportoarei pentru activitatea desfășurată și aștept cu interes momentul colaborării pentru uh, a ajunge la o prevedere europene care să poată fi implementate cât mai repede cu putință. Și uh, nu doar în ce privește serviciile mobile, dar și uh, spre beneficiul economiilor statelor noastre. Această propunere trebuie plasată în contextul potrivit, pentru că nu e vorba doar de alocarea pur și simplă a spectrului, ci trebuie să ne asigurăm că Europa are potențialul de a atrage investiții în noua economie. Prin dezvoltarea rapidă a acestui sector, vom avea nevoie de spectru în frecvențele cele mai joase și acest lucru reprezintă o posibilitate de a transforma piața europeană într-una din piețele cele mai dinamice. E vorba de servicii mobile, trafic de date, printre altele, evident. Și această propunere trebuie să fie uh, considerată în contextul unor revoluții foarte rapide. Vorbim despre implementare. Implementarea este cuvântul cheie în momentul în care vom lansa negocierile. Obținerea implementării în mod coordonat și armonizat în Uniunea Europeană este un element cheie tocmai pentru a avea o propunere încununată de succes. În ceea ce privește calendarul, statele membre trebuie să fie în măsură să obțină oarecare flexibilitate în alocarea anumitor porțiuni ale spectrului pentru o perioadă de 2 ani, dar cu respectarea unor criterii extrem de stricte E vorba de uh, internetul pe bandă largă, fără fir și așa mai departe. Însă nou, această întârziere trebuie să fie pe deplin justificată și să nu devină un instrument în mâinile statelor membre pentru a amâna punerea în aplicare a textului. În ceea ce privește drepturile aferente acestui spectru, Comisia Europeană a fixat un termen și anume 2022, dar pentru a fi sigur că vom avea un leadership european în domeniu, avem nevoie de o abordare mai rapidă. De aceea, noi propunem ca termenul pentru alocarea transferului drepturilor aferente spectrului pentru anumit tip de comunicații să fie fixat în 2021. În ceea ce privește operatorii de rețele mobile, alocarea spectrului trebuie să faciliteze concurența, nu în materie de alocare a frecvențelor ca atare, ci să permită utilizarea partajată pentru diferiți operatori. E clar că acestea pot juca un rol vital pentru a asigura poziția de lider a pieței europene. Licențele trebuie să aibă o anumită durată de 30 uh, de ani. După cum spuneam, în ceea ce privește taxele, E clar că e nevoie de siguranță juridică pentru uh, titularii acestor licențe. Trebuie să avem un sistem de gestionare a licențelor care să permită dezvoltarea noilor tehnologii. Nu uitați că aceasta a fost și solicitarea noastră inițial, însă până la urmă a trebuit să renunțăm în momentul în care am ajuns la discuții trilaterale, la nivel de trilog. Și în final, în ceea ce privește foaia de parcurs, este foarte important ca statele membre să aibă timp suficient pentru a adopta și pentru a publica planul național în acest domeniu. Deci 31 iunie 2018 ar fi un termen care le-ar permite să facă acest lucru. Mai mult decât atât, este important ca dacă un stat membru dorește să amâne după 2020, atunci foaia de parcurs trebuie să prezinte o justificare întemeiată a acestei solicitări și eventual Comisia Europeană să evalueze această solicitare ținând seama de diferitele avize exprimate de diferiți factori interesați. Președintele, mulțumesc! Domnul Peterson, care înlocuiește un coleg pentru a doua oară. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să subliniez uh, câteva aspecte pentru care sunt, care sunt foarte importante pentru grupul ALDE. Mai întâi, avem nevoie de o propunere mai ambițioasă. Măsurile acestea pentru spectru au fost discutate deja de câțiva ani de zile. S-a ajuns la un acord la nivel internațional, în așa fel încât să acordăm mai multe frecvențe care să fie disponibile pentru serviciile mobile și internetul cu bada langă. Și Consiliul a refuzat aceste negocieri în ciuda insistențelor din partea Parlamentului European. Acum iată că a venit momentul, într-adevăr, ca statele membre să acționeze și să se asigure că nu rămânem în urmă, având în vedere provocările cu care ne vom confrunta garanta sănătatea mobilă, rețeaua 5G și așa mai departe. Și uh, dorința noastră de a difuza cultura europeană. E vorba și de drepturile pe care le au cetățenii europeni în domeniu. Și, în al doilea rând, alocarea spectrului trebuie să facă în mod armonizat. Frecvențele nu au frontiere. Piața unică este, nu este încă o realitate pe deplin. De aceea trebuie să avem coerență și să luăm măsurile de armonizare necesare în acest sens. concurența trebuie să fie încurajată tocmai pentru a promova inovația. Și în final, calendarul care ține și este strâns legat și de celelalte două puncte menționate. S-a pierdut deja prea mult timp. Statele membre au avut suficient timp pentru a elibera și pentru a aloca aceste frecvențe și pentru a se pregăti față de provocările ce ne așteaptă. Așa că 2020 ar trebui să fie termenul limită, e un punct de răscruce. Deci dacă e să vorbim despre flexibilitate, trebuie să fie acordată doar în cazuri foarte specifice și pe deplin justificate. Și așteptăm cu nerăbdare cooperarea cu raportorul și cu raportorii din umbră. Mulțumesc. Și acum domnul Borele, din partea FDD. Da, mulțumesc, domnule președinte. Grupul nostru, FDD, este gata să colaboreze cu ceilalți raportori din umbră care este prevăzută la finalul acestei luni și astfel vom avea o utilizare eficientă a spectrului. Acum, în ceea ce privește conectivitatea pentru toți, eu cred că în principiu aici n-ar fi niciun fel de problemă. Vom ajunge la un acord. Am depus amendamente tocmai pentru a garanta o acoperire globală pentru întregul teritoriu european și acest lucru se referă și cuprinde și regiunile muntoase și insulele. Am depus un amendament de asemenea pentru a încuraja colaborarea între diferiții uh, raportori pentru a avea un raport interimar până la 30 iunie. Utilizarea aspectului pentru servicii mobile nu trebuie să fie întârziată pentru banda de frecvență de 700 MHz, de asemenea, trebuie să intervenim. Ceea ce este important este să evităm orice formă de întârziere și să avem o, acțiune comună. Cu toții știm că nu e ușor să uh, treci prin această perioadă de tranziție. Tranziție pentru operator, tranziție pentru statele membre. Mă gândesc, de exemplu, la țara mea. contextul televiziunii, spre exemplu. De aceea trebuie să ținem seama de interesele tuturor celor care intervin, cetățeni, actori și așa mai departe. Și de aceea e nevoie de o bună programare a măsurilor tehnice și economice. În anumite state membre, poate că va fi chiar ocazia pentru a elibera și a face disponibilă banda largă. Pentru că e nevoie de infrastructuri în anumite state membre. Și în acest sens, cred eu că trebuie să garantăm o transparență de plină. Am depus amendamentul 187 în acest sens și el asta menționează tocmai transparența și menționează și articolul 5 cu o serie întreagă de exigențe fixate la articolele 2 și 3. Trebuie să avem un grad înalt de conectivitate, cât mai multă conectivitate posibilă pentru toți cetățenii Uniunii Europene și trebuie să fie un bun public. Președintele, mulțumesc din partea ENF, doamna Kappel. Mulțumesc, domnule președinte distribuirea frecvențelor din spectrul 470 până la 790 de MHz trebuie să fie privită într-un context industrial de competitivitate a Europei. Din acest motiv, două aspecte sunt deosebit de importante, o acțiune armonizată, dar și rapidă pentru a nu rata șanse internaționale. Europa trebuie să rămână și din acest punct de vedere pe o poziție de vârf. Iar în legătură cu primul punct menționat de către raportoare datele uh, obligatorii pentru uh, liberalizarea utilizării acestui spectru 2020 sau 2022. Dacă propunem o amânare, trebuie să avem argumente foarte serioase pentru asta. Iar și uh, acest uh, această revizuire trebuie să aibă loc înainte de conferința mondială a radiodifuzorilor din anul 2023 și nu după. Deci trebuie să existe timpul necesar uh, pentru ca propunerile uh, să fie bune și convingătoare și statele naționale ar trebui să-și urgenteze demersurile pentru ca până anul viitor să uh, avem deja propunerile din partea statelor naționale și nu până în iunie 2018. De asemenea, uh, cred că este important uh, ca investițiile uh, să poată fi făcute pe termen mai lung, astfel încât să existe garanția că lucrurile vor funcționa 20-30 de ani de aici înainte. Repartizarea frecvențelor trebuie să poată fi făcută cu celeritate. Mulțumesc foarte mult pentru aceste observații și acum doamna Pilar del Castillo, dar dumneavoastră ați vorbit în numele domnului Hockmark, care îl înlocuiește pe domnul Boni, devine treaba complicată și acum aveți posibilitatea să vorbiți în nume propriu. Păi n-ar trebui să fie așa o problemă. Pentru că avem o abordare destul de asemănătoare. S-a luat decizia de a convoca o ședință a miniștrilor sau responsabililor din partea statelor membre pentru a pune la punct acele căi și planuri de colaborare mai accelerat pe anumite aspecte cheie abordate în întâlnirea G20, pentru că e vorba de dimensiunea economică și în acest context este evident că dezvoltarea acestei frecvențe a spectrului 700 de MHz și dezvoltarea internetului de mare viteză și deci dezvoltarea acestor rețele de uh, cea de-a cincea generație este ceva absolut urgent. Și plecând de la poziția raportoarei, putem spune că în practică am un aviz asemănător și am prezentat și amendamente, așa că n-am să insist. Ceea ce vroiam acum este să mă refer la două aspecte. Unul pe care tocmai l-am semnalat, licențele pe o durată de 30 uh, de ani, ceea ce oferă o perspectivă diferită în materie de investiții. Și acest lucru va uh, facilita investițiile. Element important. Dar aș vrea să mă refer și la termenul limită de aplicare a textului, 2020 sau 2022. E clar că dacă ne dorim să organizăm această migrație, ca să zic așa, a spectrului, va trebui să ținem seama de faptul că statele membre ar trebui să fie în măsură să garanteze În cazul în care ar exista o amânare sau o prelungire a termenului, atunci să garanteze faptul că această solicitare se introduce la timp, în așa fel încât aplicarea textului legislativ să se facă și ea ulterior la timp, fără de care dacă nu avem o justificare întemeiată a unei astfel de solicitări de amânare, s-ar putea să nu fim cu toții în măsură să respectăm termenul limită fixat. De aceea, dacă un stat membru hotărăște să opteze pentru o amânare, o justifică și acest lucru, această solicitare este acceptată, e clar că acesta nu trebuie să vină și să afecteze situația statului membru vecin, care dorește totuși să implementeze textul în 2020. Cam atât, nimic mai mult și să sperăm că acest text va deveni o realitate cât mai repede, cu putință. Președintele, mulțumesc. Doamna Calas, doamna raportor pentru piața unică digitală. Voi uh, prelua de unde s-a oprit colega mea. Dacă întrebarea referitor la acest dosar este dacă avem nevoie de o abordare coordonată pentru acest spectru de frecvență de 700 MHz, eu cred că am fost deja de acord asupra faptului că posibilitățile de amânare pentru anumite state membre ar putea exista, însă nu trebuie să avem o abordare diferențiată, asta ar pune probleme. Da, dacă într-adevăr pentru anumite cazuri specifice trebuie acordate anumite derogări în așa fel încât statele membre să poată să uh, implementeze textul și să avem o abordare coordonată, poate că am putea eventual să reexaminăm uh, termenul limită fixat. Dacă se poate respecta acest termen de 2020, poate că ar fi bine să începem să vedem dacă putem discuta despre 2019 sau 2018. Dacă o derogare și o prelungire, o amânare este acordată anumitor state membre, ar trebui ca regulile să fie foarte clare. Pe ce reguli ne bazăm când uh, hotărâm astfel de uh, uh, amânări? Trebuie să avem niște criterii specifice și să nu existe niciun fel de posibilitate de interpretare sau de evaluare diferențiată. Trebuie să ne bazăm pe chestiunile tehnice, pe felul în care populația ar putea fi afectată ulterior de această amânare și în acest sens Comisia trebuie să fie proactivă și să fie un intermediar în acest proces, în așa fel încât să ne asigurăm că abordarea coordonată este rezultatul obținut în final. Mulțumesc! Și acum, domnul Hankel, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. trebuia să-l să-l înlocuiesc pe raportorul nostru alternativ, care, din păcate, nu poate uh, să participe la ședința de astăzi, vă transmite scuzele, uh, scuzele sale și uh, aș dori să spun că pentru grupul ECR este foarte clar că există două probleme în propunerea Comisiei. Pe de o parte, ne bucurăm de faptul că atât în proiectul de raport și în amendamente se pare că există un uh, Uh, acord între grupurile politice pe această temă. În primul rând, am spus înainte că rezervele noastre legate de această bandă de 700 de MHz nu uh, țin cont de inovările din această uh, bandă, e, contravine principiilor unei mai bune reglementări și deci e inutilă. Și prea restrictivă, ceea ce nu înseamnă că suntem împotriva uh, serviciilor de downloading, dar trebuie să existe foarte clare prevederi în legislație. În același timp, sprijinim această derogare de 2 ani, pentru că recunoaștem că e clar că e important să avem obiective ambițioase și trebuie să spunem că au existat prea multe uh, întârzieri cu eliberarea uh, benzii de frecvențe 800 de MHz, însă trebuie să acordăm Uh, statelor membre timpul necesar pentru a elibera spectrul. Și de asemenea, utilizatorii trebuie și ei să fie ajutați să uh, aibă acces la servicii. Uh, pentru statele membre care au probleme, ar trebui să există în legislație flexibilitatea necesară care să le permită să acționeze. Pe ansamblu să ne bucurăm de faptul că există sau pare să existe un uh, consens uh, în legătură cu acest text legislativ și sperăm să cooperăm cu celelalte grupuri politice pe marginea unor compromisuri viitoare. Mulțumim! Domn, doamna Cumpurana, acum. Mulțumesc! Foarte pe scurt aș dori să spun că mă bucur de faptul că cel puțin uh, am, ajut, uh, am ajuns la un aviz înainte de reuniunea grupului uh, ITU. Trebuie să recunoaștem că există o diferență între continente din punctul de vedere al acestei, acestui text legislativ. Ne bucurăm deci de faptul că Propunerea intervine mai repede, deci eh, sprijin acest eh, raport eh, și cred că este și momentul potrivit și locul să-l discutăm. Trebuie să spun că vineri, în țara mea, eu eram deja la Bruxelles, da, acasă, ehm, a existat un eveniment care a reunit factorii implicați, companiile naționale, decidenții, pentru a Uh, se discuta folosirea benzilor uh, în mod cât mai uh, eficient. Ideea era ca și emițătorii să aibă aplicații mobile. Oamenilor le place, de exemplu, să se uite la televizor pe stradă. Dar s-ar putea ca acest, acest proiect să nu intervine în viitorul apropiat datorită posturilor fixe de televiziune și așa mai departe. Dar în era digitală, s-ar putea să fie uh, necesar ca și televiziunile să devină mobile și există uh, soluții tehnice necesare. S-a discutat acest, acest lucru la evenimentul de vineri. Spectrul actual nu este suficient, dar există soluții inovatoare, inovatoare tocmai pentru a folosi mai bine, mai eficient uh, frecvențele uh, radio. Mulțumesc. Domnul Gais acum din partea DG Connect de la Comisia Europeană. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportoarei pentru acest proiect de raport, dar și pentru propunerile la care se referă înainte. Cred că avem de-a face cu o propunere echilibrată tema de calitate și aș dori să mă refer în principal la două aspecte la care s-a referit și raportoarea. În primul rând, disponibilitatea acestei benzi în 700 de MHz până în 2020 și apoi a uh, benzii uh, subiacente. S-a vorbit foarte mult despre uh, standardizare, proiectul uh, China 2020, uh, uh, Jocurile Olimpice din Japonia și așa mai departe. E foarte important ca această bandă de frecvențe să fie liberată până în 2020, dacă se poate. Comisia a anunțat și un plan de acțiune uh, pentru săptămână care va fi uh, publicat săptămâna viitoare și vă invit să îl consultați. Dacă Europa dorește să rămână sau să fie pionieră, trebuie să transmită acum semnale foarte clare uh, pentru uh, sau în perspectiva 2020. Cred că este foarte important să încercăm să evităm amânările, întârzierile și mm, Întârzierile s-ar putea datora unor motive precum un uh, acord uh, imposibil de uh, obținut la nivel transfrontalier cu țări care nu fac parte din Europeană. Am înțeles că în unele cazuri s-ar putea să existe motive întemeiate, dar foaia de parcurs ar trebui să furnizeze orice justificare pentru întârzieri. S-a vorbit și despre controlul pe care Comisia îl poate efectua pentru a evita o prelungire a termenului limită cu efecte asupra unor state membre. Sunt uh, aspecte importante și dacă intervin întârzieri, trebuie puse în context. Pentru țările care se confruntă cu dificultăți, s-a vorbit de exemplu de Italia, aceste probleme trebuie să fie analizate în context și suntem gata să cooperăm cu statele membre care se confruntă cu probleme pentru a găsi soluții. Considerăm că și în cazul Italiei există anumite oportunități. S-ar putea, de exemplu, să se poată uh, folosi uh, resursele actuale ale spectrului. Doamna Toia a vorbit despre această posibilitate. De asemenea, Uh, echipamentul uh, pe care consumatorii îl pot achiziționa în 2020, de exemplu, uh, la costuri abordabile și așa mai departe. Iată care sunt aspectele pe care ar trebui să le asigurăm. În ceea ce privește banda de uh, uh, 700 de MHz și banda de uh, downlink, o încurajăm pe raportoare să continue cu propunerea care a fost deja efectuată în ceea ce privește uh, downlink-ul. Credem că este uh, un echilibru foarte bun care a fost obținut pentru această parte a benzii, pentru că oferă flexibilitate, dar și uh, direcția pe viitor. E foarte important să arătăm în ce direcție dorim să ne îndreptăm pe viitor dacă vrem să uh, influențăm procesul național de uh, standardizare, dar trebuie să ne asigurăm că și industria trebuie să înțeleagă care este direcția spre care trebuie să se îndrepte dacă dorim ca Europa să rămână uh, un pionier în domeniul 5G. La sfârșit, aș menționa evenimentul din Finlanda de săptămâna trecută, la care s-a referit și antevorbitoarea mea. Acest eveniment a arătat faptul că tehnologia este disponibilă, există. Mulțumesc pentru observații în numele Comisiei Europene. Ne întoarcem acum da, la doamna raportor. Doamna Toia, aveți mai mult de 30 de minute la dispoziție. Minunat! Domnule președinte, Mă gândeam chiar să renunț la timpul uh, pentru concluzii, pentru că am vorbit foarte mult la început, dar aș mai adăuga că o să mă gândesc la toate cele spuse de către colegi și voi pregăti cu raportorii alternativ compromisurile. Trebuie să definim obiective foarte clare, trebuie să uh, consolidăm uh, competitivitatea industriei europene, dar, pe de altă parte, nu trebuie să uh, suscităm așa un uh, sentiment uh, european De exemplu, reprezentantul Comisiei spunea că tot ce se face pentru a încuraja creșterea uh, s-ar putea să aibă și consecințe nedorite asupra uh, unor părți ale populației, de exemplu cetățenii cu venituri modeste care nu au posibilitatea să achiziționeze noi echipamente. Trebuie să ținem cont de astfel de uh, consecințe. Până la urmă, ele decurg din deciziile noastre. Dacă ni se spune că avem nevoie de un termen, dacă nu, există, dacă, dacă nu e vorba doar de o scuză nejustificată, trebuie să acordăm uh, prelungirea termenului. Nu vorbim despre excepții. Așa cum spunea uh, colegul de la ECR, flexibilitatea e necesară. Avem nevoie uh, de o astfel de flexibilitate în textul legislativ. Putem opta pentru organizare. Unele uh, state membre chiar au organizat licitații publice. Există totuși și un termen care a fost fixat. Deci, ceea ce este important este să nu uităm că dacă o țară are nevoie de un termen suplimentar, nu împiedicăm celelalte țări să facă, să facă progrese tehnologice. Deci haideți să ținem cont de toate aceste elemente. ...2020 și 2 nu este un uh, Uh, termen uh, prelungit în mod nejustificat. Bineînțeles că dacă se cere o prelungire, atunci totul trebuie să fie justificat. Dar în foaia de parcurs există prevederi foarte clare în acest sens. Există anumite etape pe care țările trebuie să le parcurgă. Nu trebuie ca anul 2022 să fie văzut ca o excepție. Și nu încercăm nici să uh, Uh, acuzăm în public uh, sau să arătăm cu degetul uh, o țară membră sau alta, dar totuși trebuie să ținem cont de specificitățile naționale, așa cum face. Deci, iată, ne vom gândi, dragi colegi, vom mai chipzui, Mulțumesc pentru intervenții și vom pregăti propunerile de compromis. În 13 octombrie 2016 vom discuta Uh, la chestiuni direct, uh, uh, diverse, nu dorește nimeni cuvântul, nu mai există chestiuni diverse. Următoarea ședință, 26 septembrie 2016, la ora 15. Mulțumesc tuturor! Deci de la 3 la 6 și jumătate după masă, mulțumesc o seară plăcută! Patricia.